Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să începem cu prima, primul punct de pe ordinea de zi în această după-amiază. Îi salut pe colegii mei aici. Avem uh, două puncte la ora 3 uh, și jumătate. Avem un punct foarte interesant sub conducerea raportorului nostru, domnul Panțeri, cu privire uh, la tractoare și echipamente agricole, dar înainte de aceasta sunt foarte încântat să îl salut pe David Mayer de la DG uh, Sanco cu privire la piață și consumatori uh, care ne va face o prezentare a acestui uh, studiu legat de condițiile Uh, de tablou de bord privind uh, condițiile pentru consumatori, a cincea ediție și avem uh, un exemplar un lucru aproape exclusiv, irepetabil în viitor așa încât îl avem în fața noastră și o să ascultați o prezentare, după care puteți să puneți întrebări. David, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru oferta pe care ați lansat-o de a veni și de a-l prezenta. Nu este vorba numai de un tablou de bord privind consumatorii, dar ieri am publicat un raport privind consumatorii în Parlament care vă dă posibilitatea să aveți o vedere de ansamblu asupra acestui subiect. Așa cum am spus, am făcut uh, de două ori uh, acest scoreboard pe an. Acesta se concentrează pe trei aspecte ale pieței unice, unde ne aflăm în legătură cu comerțul uh, electronic și cumpărăturile transfrontaliere, un lucru important pentru o piață, apoi cât de bune sunt politicile naționale pentru consumatori, problemele legate de uh, aplicare, um, de con, uh, compensațiile care se pot acorda în caz de daune. Un lucru pe care vreau să îl analizați în acest scoreboard este că în, pentru fiecare stat membru avem o fișă uh, cu un titlu și cu niște comentarii și cu comentarii. Deci, în a doua parte, există fișe cu indicatori comparativi pentru statele membre. Acum, trecând la problemele transfrontaliere. Uh, mesajul comerțul electronic merge foarte bine. Cred că atunci când e vorba de cel transfrontalier avem o problemă vedeți o creștere uh, constantă în ceea ce privește comerțul electronic uh, în ansamblul său, dar în ceea ce privește uh, comerțul transfrontalier nu este o creștere semnificativă. De îndată ce consumatorii încearcă acest tip, sunt mult mai încrezători. Uh, consumatorii uh, au temeri legate de uh, cumpărăturile făcute transfrontalier. Nici vânzătorii cu amănuntul nu sunt foarte convinși în legătură cu cumpărăturile transfrontaliere. Deci problema este valabilă și pentru cerere, cât și pentru componenta de ofertă a pieței. Am uh, observat și acest uh, grafic este unul similar. Aici sunt reprezentați cei care au internet acasă. Deci vedeți o creștere constantă. 57 dintre cei care au internet uh, cumpără online. Apoi cele transfrontaliere sunt oarecum la fel cu cele de anul trecut. Cumpărăturile făcute transfrontalier par să fie mai fiabile decât uh, comerțul electronic pe plan național. Și când am analizat motivele pentru care oamenii nu au făcut cumpărături Uh, transfrontalier, 62% se temeau de fraudă, 59% uh, se temeau de ceea ce se va întâmpla uh, dacă apare o problemă, 49% se temeau de probleme legate de livrare. Deci problemele sunt aplicarea posibilității, căile de atac, ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine sunt și alții care încearcă uh, comerțul uh, electronic, însă trebuie să îndeplinim obiectivul cheie pentru a le câștiga încrederea. Aici există o clasificare a statelor membre. Am pus toate datele într-un singur indicator, uh, uh, indicatorul privind uh, condițiile consumatorului, care acesta este citat în strategia 2020 și există uh, condiții cadru de creștere. Nu este un lucru interesant pe care dorim să-l avem, ci condițiile pentru consumator sunt un promotor al creșterii. Acest lucru se regăsește uh, în grafic ce fac uh, statele membre atunci când este vorba de condițiile pentru consumatori. Uh, am avut uh, uh, o creștere uh, anul trecut după ceea ce s-a întâmplat în 2008, însă imaginea este diferită în Europa. Și am, văzut, am încercat să vedem dacă auto, consumatorii au încredere în autorități, dacă își fac treaba în legătură cu siguranța produselor, siguranța alimentelor, Uh, ce fac uh, ONG-urile, uh, dacă sunt menționate, semnalate ca, cauzurile de fraudă. Deci un astfel de indicator arată cum își fac datoria autoritățile naționale. Apoi, reclamațiile făcute de consumatori, iarăși imaginea este diferită în rândul statelor membre. Și apoi condițiile economice ale consumatorilor. Să vedem în ce măsură consumatorii au suferit de pe urma crizei recente eh, ca și consumatori. Vă eh, încurajez să vedeți mai atent eh, acest grafic. E vorba de descreșterea PIB-ului cu MOV, apoi cheltuielile gospodărești. Veți vedea că PIB-ul a scăzut și uh, însă uh, impactul asupra consumatorilor a fost uh, mult mai mare pentru că venitul acestora a scăzut cu mult mai mult. Deci este o diferență între anul trecut și anul precedent și anume un impact semnificativ asupra consumatorului. De aceea trebuie să ne gândim cum îi putem ajuta pe consumator să o scoată la capăt într-un moment în care uh, venitul lor a suferit uh, și uh, își câștigă cu greu existența. Următorul diapozitiv, studiul pe care l-am publicat ieri, am prezentat în această comisie multe activități legate de modul în care funcționează piața, Uh, instituțiile. Însă, ce, piesa de puzzle care lipsa este cea legată de uh, identitatea. Cine sunt consumatorii europeni? Ce știm despre aceștia? Deci am făcut un studiu pentru a încerca să culegem date empirice, pentru a avea un portret uh, empiric al consumatorilor europeni. Și acest uh, portret poate să fie folosit de legiuitori, de strategi, la nivelul Uniunii Europene și la nivel național pentru a înțelege ce pot într-adevăr să facă consumatorii um, cu um, politicele care sunt proiectate pentru ei. Este uh, un studiu făcut pe 55.000 de consumatori. Deci, ce am analizat? Măsurile subiective, dacă uh, cunosc lucrurile, dacă sunt încrezători, Uh, apoi am uh, testat uh, aptitudinile, competențele lor prin <clears throat> marcajul CE, dacă îl cunosc, am testat posibilitatea lor de a citi informațiile și de a face niște calcule simple matematice. Acum putem să înțelegem câte bine pot să facă consumatorii aceste lucruri. Apoi uh, am testat uh, consumatorii pentru a vedea dacă aceștia își cunosc uh, drepturile cheie pe care Parlamentul le-a votat de-a lungul anilor. Apoi am studiat comportamentul consumatorilor, dacă uh, surfează internetul și apoi dorința lor de a se adresa uh, instanțelor judecătorești, autorităților în general și cât s-a făcut până acum. Și rezultatele au fost că 0,4% din uh, PIB, uh, aceasta este o uh, um, răul uh, făcut uh, și pierderile uh, pe care le-au suferit consumatorii ca rezultat al diferitelor acțiuni. Pe ansamblu, rezultatele sunt un duș rece consumatorii nu sunt atât de cunoscători și nu au uh, atâta putere pe cât uh, ne așteptăm noi și am uh, analizat trei drepturi cruciale, vitale. Uh, Uh, majoritatea nu cunosc aceste drepturi. Deci numai 28% uh, uh, știu că există o perioadă de răzgândire atunci când e vorba de vânzările la distanță ale unui produs financiar. Mai puțin de 40% cunosc că au drepturi legate de garanție, că au dreptul să, fie, să le fie rambursată cheltuielile în decurs de 18 luni sau atunci când au un produs defectos uh, trebuie să cumpere un altul fără să-și dea seama că sunt acoperiți, au o garanție în legislație. Deci este important să știe că au aceste drepturi, pentru că în felul acesta consumatorii pot aplica aceste drepturi în practică. Uh, vânzările uh, acasă, nu știu, uh, consumatorii nu știu că există această perioadă în care se pot răzgândi. Apoi, uh, acest indicator uh, în legătură cu puterile pe care le au consumatorii, am prezentat aceste date statelor membre la summitul consumatorului ieri și astăzi. Și ultimul diapozitiv Există un uh, document uh, de lucru uh, care v-a fost distribuit astăzi vom uh, lansa o uh, consultare privind uh, puterea pe care o au consumatorii, ce putem face pentru a spori conștientizarea lor prin legislație, educație, ONG-urile în domeniul consumatorului, mass media și în 2012 vom avea o comunicare cu acțiuni de politică folosind datele Uh, obținute uh, prin aceste studii. Vom lucra cu statele membre astfel încât acestea uh, să folosească datele pentru a dezvolta, pentru a elabora politici pe plan național în domeniul consumatorului. Good. Well, thank you very much indeed, David. Mulțumesc foarte mult, David. Îmi pare rău că a trebuit să te grăbim așa. Eh, sigur, eh, există un volum de material eh, foarte mare și sunt, că, sigur, colegii mei îl vor folosi. Cred că s-ar putea ca să stai de vorbă cu cei care fac parte din uh, grupul de comerț electronic și uh, pe noi, ca și comisie, ne interesează o astfel de abordare. După cum știi, doamna Corața Vil a făcut uh, un studiu pe care l-am discutat în această dimineață și astfel de probleme sunt importante și trebuie să le urmărim cu atenție. Avem un număr de distinși uh, colegi uh, aici prezenți, îi întreb uh, dacă au întrebări de adresat, dacă vor să ridice un aspect în discuție, pentru că mai avem câteva minute înainte de începutul audierii. Doamna Svensson. Svensson. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Doresc să mulțumesc cordial pentru această prezentare. Cred că ar trebui să ne bazăm activitatea viitoare pe aceste rezultate. Rezultatele acestor sondaje sunt foarte importante pentru comisia noastră și, în general, pentru comerțul electronic. Uh, documentele pe care le-am primit sunt foarte cuprinzătoare. Ni s-a oferit în clipa de față doar o imagine de ansamblu succintă. Mă bucur că dispunem de acest uh, documentație pe care o voi studia uh, mai amănunțit. Aș dori să spun că dezvoltarea, extinderea drepturilor consumatorilor este foarte importantă pentru strategia Uniunii Europeană în anul 2020 constat că acum consumatorii deja dispun de mai multe informații legate de propriile drepturi. Iar uh, în strategia 2020 noi prevedem că trebuie să fie bine informat consumatorul pentru a putea să beneficieze de drepturile pe care dorim să îi le garantăm. În ce privește comerțul transfrontalier, um, și acest comerț electronic transfrontalier uh, sunt deosebit de interesată de gradul de satisfacție al consumatorilor, pentru că atunci când uh, există un anume grad de eh, satisfacție atins, atunci este limpede că acest comerț eh, transfrontalier electronic are șanse de dezvoltare. Când eh, nu te simți foarte sigur, nu ești foarte mulțumit, eziți să recurgi din nou la el. Întrebarea mea ce putem să facem pentru a înlătura aceast, aceste temeri, această rezervă care încă există la uh, nivelul consumatorului pentru a beneficia pe viitor mai intens de, către, de oferta comerțului electronic. Pentru că se pare că totuși acum uh, consumatorii sunt mai bine informați decât înainte, pun întrebări. Uh, ce putem noi face pentru ca și consumatorii să fie uh, bine informați în legătură cu drepturile lor. Pentru că drepturile consumatorilor sunt o chestiune care se află în centrul atenției noastre și noi, în calitate de membri ai acestei comisii, putem face ceva pentru îmbunătățirea acestor drepturi. Când uh, analizăm uh, reglementările pentru piața internă, când uh, analizăm vânzările cu amănuntul, putem trage concluzii în legătură cu drepturile consumatorului care pot fi extinse. Oricum, mă bucur că avem ocazia să discutăm aceste lucruri și sper într-o bună colaborare și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! David, dorești să răspunzi la această întrebare și aș vrea la rândul meu să spun câte ceva. Ehm, analizați și tot ceea ce ține de furnizarea ehm, diverselor produse și tot ceea ce ține de armonizarea contractelor de vânzări transfrontaliere. Și acestea sunt uh, domenii care ne interesează și în care putem eventual să aducem uh, îmbunătățiri. Dar uh, dacă dorești să răspunzi la întrebarea doamnei Swenson și să faci câteva observații finale pe marginea acestui document, ai ocazia. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al consumatorului, avem un număr mic de consumatori care sunt uh, foarte mulțumiți de oferta comerțului transfrontalier, care sunt încrezători și mult mai mulți consumatori care încă au temeri, au rezerve. Se tem de eh, șelăciune în cadrul eh, acestui comerț uh, și în legătură cu consecințele atunci când uh, marfa achiziționată nu este corespunzătoare sau când lucrurile nu funcționează bine. E bine, uh, trebuie să existe o informare transfrontalieră a consumatorilor. Noi am putut constata în studiul efectuat anul trecut că în șase din zece încercări făcute de consumatori să obțină articole um, prin uh, comerțul transfrontalier, uh, de fapt um, anumite cereri nu au fost satisfăcute atunci când era vorba despre o tranzacție transfrontalieră. Deci exista consumatorul care avea încredere în acest tip de uh, achiziție, dar nu era nimeni dispus să-i vândă fiind vorba despre un consumator din altă țară. Deci și din acest punct de vedere lucrurile trebuie să fie îmbunătățite. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Uh, Mulțumesc pentru că uh, a demarat uh, această acțiune. Mulțumesc și pentru uh, distribuția acestui document. Comisia noastră este de acord că noi vom face un studiu privind strategiile pentru perioada viitoare în favoarea consumatorului și uh, ne vom putea baza și pe rezultatele acestui studiu. Deci a venit la timp și cred că pentru aceste intenții ale noastre um, documentul este binevenit și dorim să colaborăm cu dumneavoastră în cadrul acelui studiu. Vă mulțumesc pentru participare. Iar acum acum îl așteptăm pe raportorul nostru. Se pare că încă nu a ajuns în sală. Da. Îl rog să vină în prezidiu. Have we got time? Well, ladies and gentlemen, um... Doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine ca exact la ora 3 și jumătate fix să vă spun un bun venit la un eveniment special în această după amiază, o audiere publică Vom uh, asculta prezentări și vom uh, face comentarii în legătură cu un subiect care este foarte important. Uh, este vorba despre un nou cadru de reglementare pe care îl propune Comisia Europeană pentru vehiculele agricole și forestiere. Și îmi face plăcere să-l salut pe domnul Jacob Macino de la Direcția Generală Întreprinderi, care uh, este specializat pe acest uh, dosar și uh, domnia sa a participat de altfel și la întâlnirea de dimineață. Și de asemenea un salut cordial lui Pier Antonio Panzeri, care este raportorul nostru în acest dosar, și uh, imediat îl voi invita să ne introducă în subiect. Înainte de aceasta, câteva observații introductive. Ideea care stă la baza organizării acestei audieri este să avem un schimb de experiență cu principalii factori interesați în acest domeniu și veți vedea din programul pe care vi-l oferim că am invitat experți din cele mai diverse domenii care au legătură cu subiectul care ne preocupă persoane care sunt preocupate de uh, Uh, siguranța utilizării acestor vehicule specializate și ne dorim o upgradare a reglementărilor actuale, bazându-ne pe reglementări armonizate în sectorul industrial, într-un domeniu în care Europa este deosebit de activă. Există evoluții tehnologice spectaculoase în acest domeniu și eh, mă bucur să pot saluta experți eh, implicați în acest proces. Iar uh, noi ne uh, dorim să creăm un echilibru în piața internă, dar în același timp ne ocupă, uh, bineînțeles, și siguranța exploatării, inclusiv protecția mediului înconjurător și reducerea de emisii toxice de noxe. Deci vom avea o discuție despre tehnologia din acest domeniu, cum evoluează tehnologia, ce uh, trebuie să anticipeze legislația uh, și vom vorbi și despre aspecte clare legate de siguranța exploatării acestui tip de vehicule și de protecția mediului înconjurător. Deci astfel vor, uh, se vor derula lucrurile și în dosarul pe care l-ați primit uh, veți găsi uh, și lista de invitați aveți și copii ale slide-urilor, ale prezentărilor care urmează să fie făcute eu, uh, în momentul în care încep expunerile, uh, îmi voi lua din nou locul în sală ca să puteți să vedeți ecranul. Deci, uh, acesta este ceea ce ne propunem pentru următoarele trei ore și, înainte de toate, îl invit pe Raportorul nostru să deschidă sesiunea, să ne spună punctul său de vedere în legătură cu această activitate uh, și, deci, domnul Panțeri are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știți foarte bine că obiectivul propunerii acestui subiect constă în elaborarea unor norme armonizate pentru aceste vehicule agricole și forestiere. Toate acestea pentru a crea posibilități pentru o bună funcționare a pieței interne, dar nu trebuie să pierdem din vedere că ne dorim și standarde înalte de protecție ale mediului înconjurător și standarde înalte de siguranță rutieră, de asemenea o siguranță a locurilor de muncă. Ne interesează și aspectele legate de uh, concurența pe piață a producătorilor de uh, asemenea vehicule și de toate prevederile administrative necesare în acest sens. Acestea sunt însă uh, câteva idei orientative. Eu uh, sper să am ocazia să rețin multe sugestii care se vor desprinde din audierile pe care le-am programat pentru astăzi. Există o serie întreagă de teme eh, care preocupă în clipa de față și Comisia și au fost făcute o serie întreagă de observații teoretice. Ele, de asemenea, vor face obiectul eh, dezbaterii de astăzi. Există patru categorii eh, de subiecte în legătură cu care dorim să discutăm pentru a putea trage concluzii utile pentru um, activitatea legislativă pe care urmează să ne asumăm. Pe de o parte, actele delegate, după aceea serviciile uh, pentru consumatori, um, probleme uh, tehnologice și, uh, după cum știți prea bine în ce privește procedurile de omologare de tip pentru vehiculele forestiere există niște specificații pentru intervalul până în 2014 Există, uh, din acest punct de vedere, o serie întreagă de uh, reglementări care, uh, practic, constituie o supra-solicitare birocratică pentru procedurile de omologare este vorba inclusiv despre sistemele de frânare despre cantitatea de emisii toxice și așa mai departe. Deci uh, trebuie să uh, vedem uh, cum trebuie înțelese aceste prevederi până în 2014, pentru că noi ne dorim, de fapt, modificări legislative, dar toate aceste prevederi ar trebui să figureze într-o singură directivă și nu în 20 de directive diferite. Asta înseamnă că va trebui să găsim și soluții de compromis uh, și că există în clipa de față necesitatea de a dispune de norme armonizate, inclusiv pentru omologarea de tip. Iar cercurile interesate trebuie să fie atrase în procesul de elaborare a acestor noi reglementări. Înainte însă de a se lua decizii, în acest sens, trebuie să vedem și cum uh, arată perioadele de tranziție care sunt prevăzute în clipa de față. Un alt domeniu, serviciile pentru consumatori după vânzarea acestor utilaje agricole și forestiere, cum stau din acest punct de vedere lucrurile, pentru că uh, au fost efectuate o serie întreagă de analize. Mulți au spus că este vorba despre un sector uh, cu particularități și că trebuie să ținem seama de aceste particularități uh, în ce privește prestațiile pentru consumatori și uh, reparațiile acestor utilaje. De asemenea, probleme legate de garanțiile Uh, care uh, se asigură. Uh, de asemenea, sarcinile care revin producătorilor și celor care se ocupă de vânzarea acestor vehicule. Există și un element esențial pentru a stabili o relație între această directivă și directivele care reglementează piața vehiculelor uh, obișnuite. Sunt chestiuni legate de siguranța traficului și nu trebuie să existe zone gri sau lacune legislative. Asta uh, înseamnă că în baza unui studiu care a fost uh, efectuat, trebuie să vedem care sunt încă problemele care trebuie să fie rezolvate. De asemenea, este vorba despre partenerii din domeniul tehnic, colaborare în ce privește sistemele ABS, de frânare cu antiblocare și în felul acesta putem ameliora uh, valorile uh, de siguranță ale acestor vehicule și, în general, ale diferitelor categorii de vehicule. Iar în ce privește vehiculele uh, nerutiere, este vorba despre vehicule uh, pentru care în clipa de față uh, reglementările nu sunt foarte clare. Ne întrebăm, avem de a face aici cu uh, niște remorci adaptate sau niște utilaje mobile sau nerutiere de alt tip. Ar trebui să găsim soluții ad hoc pentru a defini aceste categorii mai există și probleme legate de alte categorii de vehicule. T6 este vorba de vehicule cu patru roți pe care se aplică un motor și care sunt folosite pentru transportul de Uh, greutăți în, uh, pe drumuri mai greu accesibile și spre zone mai uh, greu accesibile. Deci este și acesta un tip de vehicul forestier. De asemenea, vehiculele side-by-side, care sunt folosite la transportul de uh, greutăți mari în uh, teren accidentat. Și aici poate că este nevoie despre informații suplimentare detaliate pentru a defini aceste categorii. Pentru că obiectivul nostru este să avem rezultate concrete și să găsim căi de consens pentru elaborarea unei directive. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Panzeri și pentru implicarea de care ați, dovadă, ați dat dovadă, mai ales că dumneavoastră ați spus la altă echipa pentru această audiere. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că această ședință este transmisă în direct pe internet, deci probabil avem un public mult mai mare care ne urmărește pe internet. Aceia dintre dumneavoastră care aveți acces la site-ul Parlamentului ne puteți trimite sugestii prin e-mail dacă aveți eventual întrebări pentru domnul Panțeri sau pentru oricare dintre următorii vorbitori. Vom trece acum la prezentările propriu-zise. Am să prezint lista vorbitorilor și am să-mi schimb locul pentru a vă permite să vedeți ecranul. Fiecare vorbitor are maximum 10 minute și avem și tehnologia care să ne ajute că veți respecta, să, să ne ajute să ne asigurăm că veți respecta acest uh, timp. Să iau ciocănelul cu mine în caz că vorbiți prea mult. Uh, vom vorbi despre evoluțiile tehnologice în vehiculele cu destinație agricolă sau forestieră, impactul asupra siguranței și mediului. Primul vorbitor este domnul Lars Holmquist, care este uh, președintele Asociației Europene a Furnizorilor de Autovehicule, apoi Cecil Favre, ofițer pentru tehnologie și comunicări al AECC, reprezintă firmele care sunt uh, interesate în controlul emisiilor prin catalizatori, Manilo Matei, vicepreședintele uh, Asociației Europene a Fabricanților de Motoare cu Combustie Internă, Euromot. Știți că în sectorul agricol se folosesc motoare speciale și domnia sa reprezintă compania care produc aceste motoare. Păi domnul Harry Klein van Willingen, care reprezintă fabricanții din sector. Domnul van Willingen este președintele industriei de vehicole de teren și am auzit deja o serie de chestiuni despre clasificarea produselor. Vom auzi mai multe în prezentarea domniei sale. Deci foarte mulți experți aici. Și acum îi dau cuvântul domnului Lars Holmquist. Și am să mă mut din calea dumneavoastră pentru a vă permite să vedeți ecranul. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici. Aș dori să fac o scurtă introducere la ceea ce înseamnă CLEPA, Asociația Europeană a Furnizorilor de Autovehicule. A fost fondați în 1959, uh, avem cam 90 de membri, uh, reprezentăm 29 de asociații europene reprezentând un total de mai bine de 3.000 de companii. Colaborăm cu Uniunea Europeană și cu Națiunile Unite. Ce înțelegem prin uh, industria europeană a autovehiculelor? 12 locuri, milioane de locuri de muncă, 5 milioane dintre acestea în uh, fabricile care produc componente, un milion în uzinele care produc direct uh, autoturisme și camioane fondurile de cercetare și dezvoltare anuale se ridică la 25 de miliarde de euro doar în sectorul auto. În acest an vom fabrica 18 milioane de vehicole și în prezent avem 270 de milioane de vehicole pe drumurile europene, toate folosind motoare cu combustibil. And that after... Piața, valoarea anuală a pieței este de 100 de milioane de euro. Ce este important pentru această industrie? E bine, e important să aibă acces la o piață cu cât mai mare, cu putință. Avem în vedere o piață armonizată la nivel mondial. Ar fi minunat dacă am putea să obținem așa ceva, însă există obstacole permanente. Unele artificiale, altele naturale. În Europa însă lucrăm în direcția acestei armonizări globale prin intermediul Comisiei pentru Europa Națiunilor Unite. Avem un grup de lucru 29 acolo care se ocupă de reglementările tehnice la nivel mondial. Uneori însă trebuie să înveți să mergi înainte de a putea alerga și uneori este dificil într-adevăr să ne asigurăm că avem o piață armonizată și măcar la nivel european. Acest aspect este deosebit de important pentru acest sector industrial, pentru că dacă piața noastră nu este armonizată, ne este foarte greu să concurăm pe alte piețe. Două lucruri ne-au preocupat întotdeauna în materie de reglementări, siguranță și protecția mediului, desigur. Suntem obișnuiți cu standarde de securitate extrem de stricte, și e foarte important ca acestea să nu fie scăpate din vedere, fie că vorbim de dioxid de carbon sau de alte aspecte de mediu. Astăzi, mulți dintre membrii noștri lucrează intens la tranziția de la siguranța pasivă din trecut, și anume a reduce efectele unei ciocniri, la un model de siguranță activă, care presupune evitarea impactului. Dacă vă uitați la vehicule de pe drumurile europene, acestea trebuie să aibă, să prezinte un anumit nivel de siguranță. Noi considerăm că aceste standarde de siguranță pe care le avem în vedere astăzi ar trebui să se aplice tuturor vehiculelor care primesc autorizație de circulație. În timpul liber, eu sunt fermier am tractoare, le conduc și le conduc și pe drum, pe drumul public, pentru că au numere, sunt, au drept de circulație. Uh, sunt foarte multe tractoare în Europa și pe, pe când ești în trafic, mă spun, e foarte important să poți reacționa, cum reacționează și ceilalți participanți la trafic. Astăzi vorbim de introducerea ABS-ului ca, util, ca o componentă standard sau la îmbunătățirea siguranței prin diferite metode. ABS-ul însă e o tehnologie veche deja de 32 de ani. Avem multe sisteme electronice care ne ajută foarte mult în prezent. Acestea joacă un rol absolut vital în salvarea de vieți. Pentru a atinge ținta de reduceri cu 50% a deceselor de pe drumurile europene, trebuie să ne asigurăm că tot echipamentul se ridică la cele mai înalte standarde de siguranță. Dacă ne gândim la protecția mediului, o să vedeți că aceeași logică este aplicată. Ați auzit de emisiile de dioxid de carbon de la autovehicule, de la camioane, de la vehicule comerciale ușoare, ați auzit de standardul Euro 6, pentru autobuze și camioane și consider că aceste cerințe stricte sunt foarte bune pentru industria producătoare, sunt foarte bune și pentru mediu, să sunt foarte greu de atins. Industria noastră însă a dovedit în repetate rânduri că la timp putem produce lucrurile de care e nevoie pentru ca aceste vehicule să îndeplinească standardele impuse. În materie de tractoare și echipament forestier, sigur, nu e vorba de autoturism aici, însă nu suntem foarte departe de camioane. Și acolo componentele provin din diferite părți și la sfârșit sunt puse la oaltă, la fel ca și la autobuze, motor e construit într-o parte, caroserie în altă parte. Sunt multe probleme în materie de omologare, sunt multe probleme atunci când încerci să iei în calcul volumul de muncă efectuat de aceste vehicule. Nu sunt doar niște mașini supradimensionate, sunt vehicule care îndeplinesc funcții specifice și trebuie să nu scăpăm acest lucru din vedere. Însă, în repetate rânduri, încă o dată am dovedit că se poate și ca vehiculele grele să fie acceptabile din punct de vedere al siguranței și din punct de vedere al protecției mediului și suntem pregătiți să mergem mai departe și să contribuim la atingerea acestor ținte. În materie de întreținere și reparații este important să ne asigurăm că există acces adecvat la informațiile de care ai nevoie pentru reparație și întreținere, pentru ca piața și la rândul ei să poată rămâne deschisă și competitivă. Acest lucru a fost deja reglementat, s-a introdus Euro 5, Euro 6 pentru vehicole grele. Cred că astea sunt exemple foarte bune de modul în care ne putem asigura că această piață liberă funcționează. Pentru că piața ulterioară din Europa include 50% dealer, 50% piață liberă. Noi eh, furnizăm componente oricui este interesat în repararea și întreținerea acestor vehicule și un exemplu bun de competitivitate, pentru că există mai mult de doar un singur client pentru un produs. Pe această piață, împreună cu factorii de reglementare, putem colabora, însă e nevoie de ținte realiste și trebuie să ne asigurăm că privim înspre viitor. În prezent asistăm la o evoluție, dacă nu chiar la o revoluție în materie de vehicule de pasageri și de transport de bunuri. Asta când e vorba de protecția mediului. Dacă ne uităm prezent, s-a scăzut de la 125 la 90 de grame, am schimbat ciclul motorului și ciclul de testare, ne vom asigura că vom putea interveni și în alte locuri pentru a îndeplini aceste cerințe. Cred că același lucru se va aplica tuturor motoarelor cu combustie internă care folosite în prezent, pentru că avem această problemă cu încălzirea globală și schimbările de climă. Și chiar și pentru tractoare și pentru echipament forester, forestier trebuie să privim spre viitor și să vedem cum vom putea rezolva problema emisiilor de dioxid de carbon cred că un combustibil lichid va continua să fie folosit, probabil un biocombustibil. Însă cred că vom vedea și o electrificare în acest sector, la fel cum vedem în sectorul autoturismelor, cel al camionelor și autobuzelor. Piața principală pentru vehicule de pasageri nu vorbim pe următorii 10-15 ani, ci pe următorii 2-3 ani. Pentru că atunci va începe electrificarea masivă. trebuie să fim pregătiți și vă asigur că membrii noștri cheltuiesc sute și sute de milioane de euro pentru a fi pregătiți să îndeplinească cerințele viitorului. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Lars Holmquist. Nu avem o copie a prezentării tale, însă o să o punem pe site-ul nostru web, așa că o veți putea lua de acolo să schimbăm uh, fișierul, trecem la următoarea prezentare, care probabil va continua observațiile tale referitoare la modul în care putem face față emisiilor de dioxid de carbon și cele toxice și am să-i dau cuvântul domnului Cecil Favre. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentare. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi o să vă vorbesc eh, despre emisiile de eșapament de la tractoare și eh, alte motoare de echipamente mobile nerutiere. Reprezint AECC-ul Asociația pentru Controlul Emisiilor pe catalizator, iată logourile companiilor care sunt implicate în sistemele de control al emisiilor în Europa eh, tehnologiile pentru emisiile de eșapament, pentru controlul acestora, la toate noile mașini. Următorul diapozitiv. Emisiile din uh, echipamentele uh, agricole sunt uh, reglementate de directiva 2025 Puteți vedea aici că m-am referit la articolul 9 în ceea ce privește cerințele pentru uh, performanța față de mediu, în special secțiunea 3, care spune că anumite uh, limite uh, procedurile și cerințele de încercare pentru emisiile poluante prevăzută în Directiva 9768 EC se aplică. Da. Dacă analizăm uh, inventarul uh, emisiilor publicate de comisie, este clar că agricultura reprezintă, are o pondere mare uh, a emisiilor. În acest slide, primele grafice de sus reprezintă emisiile PM10 de la utilajele mobile nerutiere în cele 27 de state membre agricultura reprezintă între 45 uh, uh, la sută din emisiile sectorului. Cele trei grafice de jos sunt emisiile de oxid de azot reducerea aici nu este la fel de importantă, iar agricultura, ponderea acestea rămâne mai mare de 40%. În consecință, este important ca emisiile de la tractoare să fie reglementate în continuare la nivelul comunitar. Analizând uh, limitele de emisii care se aplică uh, acestui sector, uh, echipamentelor nerutiere, în 2013, etapa 4 se apropie de NOx și de PM. Euro 6 include un, o limită în ceea ce este numărul de particole. Mai mulți producători au publicat deja uh, stadiul de prototip uh, pentru motoare care nu vor fi echipate cu filtre pentru uh, particole. Următorul. AECC, Asociația Științifică, a făcut programe de uh, testare pentru a demonstra uh, cum uh, funcționează tehnologiile de vârf. Avem un motor de prototip. Nu o să intru în prea multe detalii însă există un sistem uh, de control al emisiilor, apoi calibrarea uh, motorului, emisii din motor uh, de 35 mg pe kWh PM și 3 grame pe kWh NOx. Un uh, sistem de control complet al emisiilor uh, a fost furnizat de către AECC. E vorba de un catalizator de oxidare, un uh, filtru pentru particulele catalizate și un catalizator pentru amoniac lungimile sistemului de eșapament au fost uh, alese pentru a fi reprezentante, reprezentative uh, pentru spațiul disponibil în cazul acestor uh, mașini, echipamente industriale tipice. Pe acest diapozitiv și pe următorul vedeți emisiile care au fost uh, măsurate. Uh, fiecare reprezintă un diferit uh, ciclu de încercare de testare. La, tractoare vedeți partea de sus. Se poate vedea aici că emisiile de oxid de carbon și de hidrocarburi sunt sub limite și în plus sistemul de control al emisiilor convertește uh, majoritatea emisiilor uh, de hidrocarburi și de uh, oxid de carbon. Aici avem emisiile de oxid de azot. Conversia este foarte uh, mare, între 85-95% în majoritatea ciclurilor de testare. Etapa, limitele etapei a patra sunt uh, îndeplinite. Eficiența convertirii, conversiunii, conver conversiei de NOx. Apoi, uh, emisiile de particule, putem să vedem că reducerea PM uh, în DPF îndeplinește uh, marja considerabilă în toate ciclurile. Eficiența conversiei PM este de 96% și 97%. Asta Uh, rezultă în uh, niveluri de PM la nivelul uh, țevii între 1 și 2 mg de kWh. Analizând legislația actuală și acest lucru ni s-a cerut de către Comisia Envi, putem să vedem că aceste particole sunt 10 la puterea 14, dar uh, eficiența sistemului de control al uh, emisiilor a fost de 99,8%. Acest lucru a, a, uh, a uh, rezultat în, într-un nivel de particule la nivelul țevii de eșapament de 10 la puterea 11. Am constatat că un motor cu emisii scăzute de stadiul 3 și un sistem de control al emisiilor uh, a uh, dus la reduceri substanțiale uh, cu privire la toți factorii poluanți reglementați pe o perioadă de testare. Următorul diapozitiv. pozitiv Aș dori să vă împărtășesc acum câteva gânduri în legătură cu propunerea comisiei pe care trebuie să o analizați în comisia IMCO. Am văzut că emisiile de NOx și PM din vehiculele agricole și forestiere vor reprezenta în continuare o parte importantă uh, a emisiilor de PM și uh, NOx uh, ale echipamentelor nerutiere în Uniunea Uh, europeană. Deci uh, trebuie să ne aliniem uh, legislații nu numai la etapa 4, dar și dincolo de aceasta. Apoi introducerea unei limite pentru numărul de particule ar aduce avantaje din punct de vedere al calității aerului și sănătății fermierilor și lucrătorilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat să vă vorbesc astăzi și mulțumesc pentru atenția noastră. Well, thank you very much for, um... Mulțumesc foarte mult pentru acest material foarte interesant. Sigur, nu am putut urmări cu toții în detaliu această expunere, dar vom putea beneficia de aceste diapozitive. Deci, uh, uh, aceasta este perspectiva celor care se ocupă de catalizator în uh, acest uh, tip de echipamente și acest tip de vehicule. Iar acum uh, domnul Matei ne va vorbi despre preocupări de acest tip în domeniul agriculturii. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și numele asociației pe care o reprezint pentru invitație. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru cuvintele introductive. Iată o prezentare a Euromod. Euromod este o asociație europeană a producătorilor uh, de utilaje de vehicule cu combustie internă. Uh, și uh, furnizăm uh, acest tip de vehicule pentru piața internă. Um, încă începând din 1991 acordăm și expertiză și informații de actualitate uh, în ce privește alinierea internațională a legislației specifice. Suntem înregistrați și în registrul transparenței colectăm în Europa și nu doar în Europa know-how ehm, și în clipa de față avem 14 companii, unele foarte mici, altele de talie internațională, care sunt membre ale Euromod. Și uh, membrii Euromod sunt docisi să uh, întreprindă toate măsurile necesare pentru ca uh, să scadă costurile în uh, Uniunea Europeană și să crească calitatea în acest domeniu. În ce privește directiva 68 din 1997 am avut colaborări la elaborare și suntem dispuși să participăm la discuții și la elaborarea unui nou regulament privind emisiile vehiculelor mobile nerutiere. În ce privește studiul de impact care a fost efectuat în anul 2007, eh, echipamentul eh, care este realizat de firmele membre ale Euromod eh, a contribuit la reducerea noxelor. Totuși, Uh, noi dorim să participăm uh, la toate discuțiile uh, care au legătură cu acest subiect. Subiectele pe care aș dori să le abordez astăzi, adoptarea directivei 68 din 27 privind vehiculele agricole și forestiere, o um, îmbunătățirea directivei 68 uh, din 97 și implicațiile pentru acest tip de vehicule, de asemenea uh, intrarea în vigoare a reglementărilor specifice. În ce privește directiva 68, Euromod salută propunerea Comisiei de a avea o singură directivă legată de uh, specificațiile pentru uh, tractoare și vehicule ehm, mobile nerutiere. Implementarea directivei NRMM ehm, ea s-a realizat, dar directiva privind tractoarele ehm, va fi posibilă doar în momentul în care acest tip de vehicule agricole încep să funcționeze. Într-un fel, anumite prevederi privind tractoarele au fost anticipate cu șase luni în comparație cu directiva privind vehiculele mobile nerutiere. Ca atare, Euromod propune ca um, să existe o aliniere între aceste două directive. În ce privește evoluția legislației privind uh, emisiile, directiva 97-68 uh, are prevederi uh, cu trimitere inclusiv la um, reglementările din 2005. Oricum, este nevoie de o revizuire uh, și trebuie să fie desfășurat un studiu de impact în acest scop. În ce privește aplicarea reglementărilor, există o propunere de aplicare începând cu 1 uh, ianuarie 2007 dar uh, există și o tranziție de la uh, stadiul 3B la stadiul 4. Deci este nevoie ca stocul existent să fie vândut, să existe anumite clauze de flexibilitate. Iar Euromod cere ca data de aplicare să fie amânată cel de, puțin până la 1 ianuarie 2017 pentru a se evita o interferență cu clauzele de tranziție ale directivei NRMM. Vedeți în acest slide o schemă multicoloră în ce privește aplicarea directivei care în clipa de față se află în vigoare și modul în care noile reglementări ar trebui să intre în funcțiune începând cu 1 ianuarie 2014, care ar fi fenomenul de impact asupra diverselor tipuri de tractoare, care ar fi procedurile de certificare pentru aceste noi tipuri de vehicule și uh, aplicarea uh, vehiculelor care figurează în categoria stadiului 4. Deci, există și uh, o reluare a anumitor clauze privind vânzarea stocurilor existente Această reglementare va elimina posibilitatea de a avea o perioadă de 2 ani de tranziție pentru vânzarea stocurilor, dar trebuie să ținem seama și de capacitatea industriei de a face față acestui phase-out. În ce privește cerințele OBD ca, și partea capitolului 17 privind acest tip de vehicule, um, Euromod contribuie la dezvoltarea legislației, făcând propuneri uh, privind uh, întreținerea adecvată a acestor vehicule astfel încât uh, să nu depășim uh, cotele de emisii care sunt prevăzute. Iar dacă sistemele de control nu vor funcționa, atunci probabil că va exista o retragere uh, a tractoarelor care nu corespund. Oricum, este vorba despre un instrument de măsurare și de monitorizare a gradului de emisii. Trebuie să existe și un software legat de OBD, astfel încât obiectivele vis-a-vis -vis de mediu să poată să fie atinse. Euromet cere ca referința um, față de OBD să uh, prevadă și acest management al software-ului. Ținând seama de aceste propuneri, Euromod susține revizuirea directivei 68 din 97 datele de implementare ar trebui să fie aceleași atât pentru tractoare cât și pentru vehiculele mobile nerutiere. Și am uh, cere de asemenea o deplasare a perioadei de tranziție până la 1 ianuarie 2017. Mulțumesc. Right. Well, thank you very much. I think we'll clearly return Mulțumesc foarte mult. Categoric vom reveni la o serie dintre aceste aspecte și ați anticipat puțin discuția noastră viitoare, însă o să avem categoric întrebări și o să vă întrebăm în legătură cu aceste tehnologii și cu vehicule mobile fără destinație rutieră, sisteme de diagnostic on board, terminologie destul de complexe și vom reveni, însă i-aș încuraja pe Uh, vorbitor să nu folosească termeni extrem de tehnici pentru că auditoriul nu este probabil familiarizat cu aceștia. Uh, vom da acum cuvântul următorului vorbitor de pe lista noastră. Da, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune vorbitorului. Dați-mi voie să vă prezint uh, SEMA. Este o asociație europeană care reprezintă acest sector în Europa de mai bine de 50 de ani și includ reprezentanții tuturor industriilor, de la multinaționale la IMM-uri europene. Avem o rețea puternică de 10 asociații naționale și este recunoscută ca una dintre instituțiile europene. Industria noastră reprezintă cam 4500 de producători, o valoare a producției de 21 de miliarde de euro în 2010, 250.000 de angajați, 135.000 angajați direct și 125.000 uh, în rețeaua de distribuție și servicii. 450 de tipuri diferite de vehicole, uh, tract tractoare, remorci, uh, combine, dispozitive de colectat cartofi și așa mai departe. Și avea trei teme principale. Programare, timing, cum uh, să facem față noi reglementări și cum să simplificăm dispozițiile existente. Uh, în prezent se spune că noua reglementare se va aplica începând cu 1 ianuarie 2014. Asta înseamnă un calendar foarte ambițios pentru industrie, pentru a pregăti toate actele delegate la timp. Nu există o perioadă de tranziție. Asta înseamnă că nu se va introduce treptat, uh, nu se vor introduce treptat noile tipuri de mașini și vehicule, așa cum se garantează în directiva actuală și în plus industria uh, se confruntă cu o perioadă extrem de agitată în materie de aprobări referitoare la schemele de reducere a emisiilor. Există ținte care trebuie să fie îndeplinite până la 1 ianuarie 2014, am la 130 de kW și până la 1 septembrie 2014 în materie de cai putere propunerea ar fi următoarea ca intrarea în vigoare să nu se aplice mai repede 1 ianuarie 2017 și 3 ani, la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimului act delegat privitor la aprobarea vehiculelor. Asta înseamnă o perioadă de 2 ani de adaptare la schimbările administrative. Asta înseamnă 2015 plus 2 ani. În plus, mai e nevoie de puțin timp pentru a pregăti schimbările administrative și posibile schimbări tehnice care vor surveni în această perioadă până în 2014. În 2014 va fi un conflict major în sânul industriei, va fi foarte greu să îndeplinească pe de o parte pragurile de emisie și pe de altă parte să respecte noul cadru. Scopul regulamentului scopul regulamentului este alinierea procedurilor de aprobare pentru toate sectoarele sub autoritatea unității auto a Comisiei Europene, să urmărim armonizarea și simplificarea. Pentru a atinge aceste scopuri, propunerea CMACC este să retragem această categorie U a vehiculelor mobile fără destinație rutieră, de să o scoatem din cadrul regula, regulamentului și, în al doilea rând, ar fi să se simplifice domeniul de aplicare pentru tipuri adiționale și pentru subcategorii adiționale. Am să revin la acestea. Pe de parte avem aprobarea pe tipuri de vehicule, regulamentul principal, evaluarea riscului de către experți și cerințele tehnice care rezultă din acestea se includ în legislație, directive standard de coduri OECD, UNEC și respectarea acestora este verificarea de autorităților care dau aprobarea COC. Pentru celelalte vehicule, fără destinație rutieră, avem autocertificare, avem un nou cadru, evaluarea riscului se face de fabricant, standarde armonizate pentru a asigura conformitatea, declarația pe proprie răspundere a conformității, DOC, și uh, supravegherea de piață va asigura respectarea conformității. Care este situația actuală? Pentru regulamentul principal avem uh, siguranța ocupațională, protecția mediului și siguranța rutieră, și, pe de altă parte, pentru autocertificare, vehicule fără destinație rutieră, siguranța ocupațională este acoperită de directiva privind mașin, mașinile și elementele de mediu în directiva de, privind emisiile, emisiile sonore și așa mai departe. Iar siguranța rutieră este de resort național. Pentru vehicule fără destinație rutieră, în nou regulament, asistăm la o serie de schimbări. Vedem că acestea sunt prinse undeva la mijloc între cele două cadre de reglementare. Trebuie să respecte pe de o parte cerințele de autocertificare, din nou cadru juridic, și pentru siguranță rutieră nu mai trebuie să respecte cerințele care vin cu aprobarea pe tip de mașină motivele pentru care s-a introdus această categorie U în, reg- în regulament sunt următoarele. Avem două categorii de legislație și asta ar putea spori confuzia și povara administrativă. Înseamnă că vehicul din categoria U ar trebui să facă obiectul noi legislație, directiva privind mașinile, pentru toate aspectele de siguranță, cu excepția siguranței rutiere ne limităm la agricultură și uh, industria forestieră, dar ce facem cu mașinile cu utilizări multiple, cerințele tehnice pentru vehiculele mobile folosite în agricultură și construcții sunt mult mai apropiate decât cele pentru tractoare și vehicule mobile din agricultură. De asemenea, este riscul ca această categorie U să nu fie utilizată și cerințele să nu fie specificate. Și în ultimul rând, dat fiind, dat fiind varietatea considerabilă a acestor vehicule, introducerea lor va stânjeni progresul regulamentului principal. Ce propunem, deci? Uh, vehicule mobile fără destinație rutieră ar, fi, ar trebui tratate separat. Să avem această aprobare a tipului, autocertificare și autocertificare pentru vehicule fără destinație rutieră, iar în materie de siguranță rutieră, acestea se facă obiectul noi, noului regulament sau a directivei privind mașinile. Ar fi o diferențiere clară între aceste tipuri. Propunerea pentru aliniere și simplificare la tractoare. În prezent avem tractoare cu viteză sub 40 km la oră, lucrăm la tractoare care pot merge mai repede într-o categorie suplimentară. Propunerea noastră ar fi ca pun introducerea subcategoriilor A și B uh, ar presupune următoarea. La categoria A avem tractoare care circulă sub 40 de km la oră și altele care circulă cu peste 40 de km la oră și acestea vor înlocui categoria T5. Care este avantajul și motivul din spatele acestei propuneri? ar fi să evităm amenințările din viitor. Am simplificat domeniul de aplicare pe subcategorie, am avea categorii mai puține în ultima instanță. Uh, elementul viteză implică cerințe specifice de direcție, frânare și așa mai departe și toate cerințele pot fi aceleași pentru toate subcategoriile. De ce este bună această propunere? Nu avem nevoie de o categorie T5 de tractoare rapide. Eliminarea categoriei T5 ar fi trebuit să fie asociată cu crearea subcategoriilor A și B cu cerințe pentru tractoare care merg doar mai, rep- mai repede de 40 de km la oră uh, s-ar putea autoriza și vehiculele de teren ca tractoare, dacă ne gândim că merg cu o viteză mai mare, și am transmite un semnal pozitiv că vehiculele de teren trebuie să respecte și cerințele pentru tractoare. Care ar fi uh, cerințele preliminare? E bine, criteriile și definițiile să fie bine, bine specificate pentru toate noile vehicule care vor face obiectul regulamentului privind vehiculele agricole. Ca rezumat, propunerea noastră are în vedere simplificarea procedurilor de aprobare, reducerea poverii administrative, pentru Uniune și pentru statele membre, alinierea la regulile industriei auto. Industria este de acord cu majoritatea acestor elemente, însă capitolul 16, acesta va fi detaliat mai târziu și calendarul va trebui să fie adaptat pentru a oferi timpul necesar. Propunerile CEMA de simplificare și aliniere este, ar fi să simplificăm domeniul de aplicare prin introducerea acestor categorii, subcategorii TAB, și eliminarea categoriei U și alinierea și armonizarea la nivel euro, Siguranță rutieră pentru vehiculele mobile cu destinație rutieră în conformitate cu noile directive. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Mulțumesc uh, nu știu uh, dacă ne-ați ușurat uh, sarcina o mult. Uh, o să analizăm lucrurile mai în detaliu, însă unele dintre chestiunile care se discută acum nu sunt legate de viitoarele tehnologii. Speram că așa se va întâmpla. Însă am uh, lucrat uh, la directiva privind uh, echipamentele sub conducerea colegului nostru Șfab, deci cunoaștem cât de cât problemele și am cerut o astfel de directivă de mult timp. Însă cred că trebuie să uh, uh, vedem care vor fi corelările între acestea și echipamentele nerutiere. Cred că o să trecem acum la ultima prezentare din această uh, sesiune. Cred că domnul Van Willigen ne va uh, vorbi despre aceasta uh, și o să vă dau uh, cuvântul să ne vorbiți despre asta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că ne-ați dat posibilitatea să uh, vorbim în fața eurodeputaților. În primul rând o să prezint ADVEA, uh, este Asociația pentru Vehicolele uh, de Teren. Este formată din noi nouă membri. Piața totală este de 100.000 de unități pe Uh, sau bucăți uh, pe an, mult mai mic, însă oricum uh, produsul este încununat de succes și este iubit de utilizatorii europeni. Membrii ADVEA reprezintă circa 60-70% din vânzările de ATV-uri pe an. Cealaltă parte este vândută de 40-50 de mărci chinezești. Am încercat uh, uh, să facem aceste firme și branduri să intre în asociația noastră, însă uh, fără succes, pentru că nu sunt atât de interesate de acest lucru. Scopul Advea, Advea reprezintă vehiculele care sunt predominant proiectate pentru a fi utilizate pe suprafețe neasfaltate. Vedeți aici trei imagini în stânga vedeți ATV-uri, dar uh, în partea dreaptă o să vedeți aceste vehicule cu uh, marca membrilor noștri pe uh, partea unde, pe rezervorul de combustibil. Vedeți, au suspensie scăzută. Aceste tipuri de vehicule nu sunt reprezentate de asociația noastră. Asociația noastră a fost înființată cu 8 ani în urmă pentru a educa utilizatorul european și oficialii europeni uh, în legătură cu utilizarea corespunzătoare a ATV-urilor. Așa încât am simțit nevoia să educăm populația în mod corespunzător uh, cum se Uh, face omologarea de tip uh, a TV-urilor și uh, vehiculor side-by-side -side astăzi. Cu excepția Spaniei și Portugaliei, acestea au Uh, creat de-a lungul a trei ani un soi de uh, procedură de omologare uh, de tip pentru aceste produse. Deci există omologare de tip pentru tractoare în Scandinavia și Germania, apoi o aprobare, o omologare de tip uh, uh, a tractorului în Uniunea Europeană, omologarea de tip a ATV-urilor uh, ad hoc și omologarea de tip quadriciclu categoria L6-L7. ATV-urile sunt uh, utilizate în mai multe scopuri, de aceea lucrul este foarte complicat, de aceea există regimuri de uh, omologare de tip diferită. De aceea uh, necesitățile sau cerințele de mediu nu sunt abordate așa cum ar trebui în acest cadru. De aceea, astăzi cerem un cadru european adecvat uh, pentru uh, ATV-urile utilitare, pentru că ATV-urile utilitare reprezintă uh, un produs din categoria ATV-urilor și ele sunt utilizate în domeniul agricol și forestier. câteva cuvinte în legătură cu vehiculul în sine, care sunt avantajele ATV-urilor și vehiculor side-by-side. În primul rând sunt vehicule ușoare și de mici dimensiuni. Uh, proiectanții uh, au insistat asupra acestor caracteristici. Uh, au un consum scăzut de combustibil, de aceea emisiile de dioxid de uh, carbon sunt scăzute, sunt relativ uh, ieftine în comparație cu echipamentele industriale folosite în agricultură și în silvicultură, de asemenea un acces bun la orice tip de uh, teren. Există zone care pot fi accesate numai cu piciorul sau călare. Uh, deci uh, sunt uh, produse minunate pe lângă tractoare. Vorbim întotdeauna despre ATV-uri și despre side-by-side -side și ne pierdem uneori atunci când trebuie să spunem ce este un ATV și ce este un vehicul side-by-side. -side. Pentru ATV-uri vedeți că este un scaun sub formă de șa. De ce? Pentru că Uh, cel care uh, îl uh, operează trebuie să se poată deplasa spre stânga sau spre dreapta în funcție de cât de accidentat este terenul. Deci trebuie să-și poată deplasa mutarea, de, să-și deplaseze greutatea de pe o parte pe alta. Din acest motiv, vehiculul este foarte ușor Um, s-a cerut uh, totuși uh, ca astfel de vehicule să fie mai stabile, de aceea s-a introdus vehiculul side-by-side. -side. Um, uh, conducătorul și cel care îl însoțește stau unul lângă celălalt, deci sunt scaunele convenționale ale unui vehicul, are un volan, Uh, și uh, are capacitate de uh, remorcare. Sunt proiectate pentru o putere mare de tracțiune și este necesar ca aderența la teren să fie cât se poate de mare. Următorul diapozitiv în care am încercat să arătăm care este legătura cu uh, directiva privind tractoarele. Vedeți diferite uh, caracteristici ale acestor vehicule, apoi uh, caracteristicile tractorului. Se face o comparație. Majoritatea acestora sunt foarte aproape de cerințele în cazul tractoarelor. De aceea considerăm că acesta este cadrul de reglementare adecvat pentru noi. Apoi, întrebarea este uh, îndreptățită. Uh, de ce ATV-urile utilitare și vehiculele side-by-side sunt esențiale? Sunt proiectate uh, în mod clar pentru a fi utilizate în condiții de teren extreme și sunt foarte potrivite pentru scopuri utilitare, un impact asupra mediului redus o soluție uh, economicoasă pentru uh, fermier și uh, pentru silvicultură, standarde de siguranță robuste și, ceea ce este important, fac obiectul unor standarde de siguranță în conformitate cu directiva privind echipamentele activitatea noastră până în prezent este, în primul rând, uh, din 2004 am uh, co- colaborat cu Digi Enterprise și a fost elaborat un uh, plan în legătură cu poziționarea modelelor noastre în viitor. Am avut două sesiuni foarte bune cu CEMA privind cerințele Uh, uh, acestor uh, cerințele tehnice. Recent ne-am adresat experților pe țară și eurodeputaților pentru ca acestea să spună părerea Uh, asupra acestui tip de uh, vehicule și uh, am constatat că există un interes tot mai mare și o susținere mai mare pentru introducerea lor în această reglementare. Este nevoie de o definiție foarte bună pentru a face o distinție între aceste vehicule și vehicule on-road, care au și ele patru roți. Uh, care sunt uh, concluziile uh, și cerințele adresate Parlamentului European. Am dorit ca ATV-urile și side-by-side-urile să fie incluse în cadrul de reglementare T în al doilea rând, pregătirea uh, cerințelor tehnice în actele delegate pe baza unei categorizări uh, adecvate a vehiculelor. A rămâne deschisă uh, oricărei posibilități de a face un schimb de puncte de vedere cu dumneavoastră, pentru că după părerea noastră, aceste, tip, aceste produse nu sunt încă suficient de bine cunoscute în Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, îmi place această abordare pentru că nu de multe ori oamenii vin la noi și uh, solicită o mai uh, bună reglementare. Uh, domnul Wim van den Kamp uh, este aici. Uh, Uh, el uh, s-a uh, a plecat asupra celorlalte probleme legate de aceste vehicule. Cred că a fost o sesiune uh, foarte interesantă. Nu știu dacă ne-a ușurat sarcina uh, uh, și dacă colegii doresc să pună întrebări pentru a intra în detalii. Uh, cred că poziția în, ce, în ceea ce privește vehicule ușoare, uh, termenul side-by-side -side este unul uh, nou. Cred că este foarte clar că doriți ca aceste vehicule să fie introduse în ceea ce privește propunerea făcută, uh, uh, Uh, în legătură cu posibilitatea unor uh, excluderi făcută de uh, domnul Reiter. Și au fost discutate posibilitățile de a face o distinție între acest tip de vehicule și vehiculele on-road cred că trebuie să evităm situația în care același produs ar fi discutat în două regulamente sau să avem două regulamente pentru același tip de uh, produs. Cred că cunoaștem câteva dintre noile tehnologii prezentate în special de uh, industria catalizatorilor și poate că ar fi interesant uh, să analizăm mai atent astfel de probleme. Uh, Acum, dragi colegi, cine dorește să pună întrebări? Domnul Fan de Camp, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră pentru tractoare, dar sunt raportor pentru omologarea de tip uh, în categoria L de vehicule. Am trei întrebări uh, pe baza prezentărilor pe care le-am ascultat. Prima întrebare. Dacă uh, activitățile recreative sunt în același timp și utilitare, dacă vehiculele cu scop recreațional sunt și utilitare. Se discută foarte mult acest subiect. Există multe uh, ATV-uri uh, uh, de mari dimensiuni și vehicule uh, utilitare, side-by-side, side, care sunt utilizate și în scopuri recreative, cum se întâmplă în Statele Unite. Încerc să facem o distinție între activități recreative și utilitare. A doua întrebare. Dacă mai sunt și alte vehicule din categoria L, vreți ca toate ATV-urile să intre în categoria T și uh, faptul că ați marcat uh, cu un X uh, aceste categorii înseamnă că ele nu trebuie să intre în categoria T? În al treilea rând, știm că multe din aceste vehicule sunt uh, utilizate uh, pe uh, șosea. Dacă acest lucru este legitim, legal, nu discutăm acest lucru. Asta este treaba poliției și organelor de ordine. Însă să presupunem că avem un vehicul side-by-side -side care este utilizat uh, pe uh, șoselele publice. Uh, ce tip de înregistrare ar fi în acest caz? Mulțumesc, spune președintele, doamna Vaila. Nu vreau să intru în amănunte tehnice am o întrebare în legătură cu o chestiune menționată de unul dintre referenți. În momentul în care directiva intră în vigoare, respectiv uh, momentul pe care și l a uh, dori uh, referentul, pentru că exista dorința de amânare a intrării în vigoare a directivei. Eu am participat la directiva privind vehiculele mobile nerutiere cu șapte ani în urmă și uh, nu am inclus în această directivă tractoarele. Am făcut-o intenționat, am spus că aceste uh, vehicule sunt uh, cu particularitățile lor și de aceea nu am cuprins tractoarele în directivă. Au trecut șapte ani de atunci, dacă mi am bine. Uh, în acel moment, toți cei care au participat uh, uh, aveau uh, convingerea că vom avea și o directivă privind tractoarele, care va fi specifică acestui tip de vehicule agricole. Deci, eram în așteptare că urmează să apară acea directivă și acum mă miră că există voci care își doresc uh, o amânare a ceea ce Comisia ne propune. Doamna Rüle, și eu aș vrea să intervin în legătură cu aceeași idee, pentru că uh, primii referenți au spus că Există deja condițiile tehnice care creează necesitatea elaborării unor reglementări. Pot să înțeleg că industria își dorește un răgaz mai mare, dar pe de altă parte ne aflăm deja sub presiune și nu cred că ar fi justificat să amânăm aplicarea unui regulament. Iar din acest punct de vedere aș fi de acord cu primul vorbitor. Dacă diferențele um, de um, motoare nu sunt atât de substanțiale, atunci poate că am putea elabora o singură directivă. Nu știu de ce ar fi nevoie de încă 2-3 ani până la aplicarea unor reglementări. Președintele, dorește să mai intervină cineva? Domnul Mendes. Două lucruri aș vrea să spun. În completare cu întrebarea colegului spus, de, formulată de domnul Van de Camp. Dacă aceste vehicule se pot deplasa și pe șoselele publice, li se aplică aceleași cerințe de siguranță sau este nevoie poate și de un anume permis de conducere? Iar în ce privește vehiculele pe două roți, este uh, importantă vizibilitatea și uh, farurile uh, și în calitate de jurist spun că acolo unde există exceptări apare și o zonă gri pentru legislație. Președintele, mulțumesc. Domnul eu sunt raportor din umbră pentru raportul domnului Panțeri. Aș vrea să continui ceea ce a spus doamna Weiler în legătură cu uh, directiva pentru NRMM, vehiculele uh, mobile nerutiere. Eu cred că problema care a fost identificată în acea schemă uh, multicoloră se referea la uh, cerințele specifice de siguranță pentru aceste vehicule când se deplasează pe șoselele publice. Fie că este vorba despre um, utilaje pentru agricultură, fie că este vorba despre vehiculele forestiere. Eu cred că în reglementările naționale spe, uh, pentru siguranța rutieră trebuie să existe uh, prevederi specifice și uh, aceste prevederi trebuie să fie armonizate și uh, întreprinderile producătoare au cerut acest lucru. Deci, uh, um, dumneavoastră ați pus un semn de exclamare vis-a-vis -vis de noile reglementări. În ce privește categoria U, noi încercăm să armonizăm cerințele de siguranță pentru deplasarea pe drumurile publice. Și bineînțeles că trebuie să fie și un echipament care să fie omologat, dacă am înțeles bine. Poate că puteți să uh, confirmați că gândesc corect. Iar în ce privește uh, tractoarele care deplasează cu mai mare viteză și ce din categoria 5. Eu vin din Marea Britanie și uh, am cunoștințe legate de aceste tractoare care se deplasează cu uh, mare viteză. Și uh, recent uh, chiar uh, am avut ocazia să văd asemenea tractoare care se deplasează cu 50 de km pe oră și în condiții de mare siguranță. Bun. Acolo unde există tractoare de acest tip, conform viziunii dumneavoastră, eu înțeleg că pentru orice categorie de dimensiune de tractor de la 1 la 4, dumneavoastră aveți specificații tehnice, dar există de asemenea specificații pentru uh, tractoarele care se deplasează cu mai mare viteză și aici ar fi necesare sistemele ABS. Puteți să ne spuneți dacă uh, aceste tractoare, conform propunerii dumneavoastră, ar putea să fie uh, omologate, să obțină uh, omologarea de tip? Nu cred că vom mai avea timp și pentru o altă rundă de întrebări. Eu cred că ar trebui să îi invităm pe uh, referenții noștri să răspundă la aceste întrebări. Sigur că toți au posibilitatea să comenteze, dar poate că domnul Van Willigen ar fi prima persoană vizată să ne vorbească despre aceste probleme care trebuie să fie corelate inclusiv despre aceste tractoare ușoare sau despre vehiculele side-by-side, o serie întreagă de concepte noi pe care le-am auzit astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Această chestiune a zonelor cenușii, trebuie să vă spun că vorbim de ATV-uri utilitare, care îndeplinesc sarcini precise, dar pot fi utilizate și în scopuri recreative, la fel ca și un tractor, poți să te recreezi conducând și un tractor dacă vrei și eventual dacă nu-i tractorul tău. Noi am decis cu toții că trebuie să includem aceste ATV-uri utilitare în directiva privind echipamentul agricol. Se caută însă și posibilități de a avea o categorie de vehicule off-road în uh, parametrii celelalte directive. Deci dacă aceste ATV-uri utilitare sunt folosite în scopuri de recreere, oricum, în mod dominant, ele vor fi folosite off-road. Deci, în ultimă instanță, condițiile de utilizare nu diferă foarte mult în raport cu cele, cele pentru tractoare. De aceea încă mai avem o discuție pe această temă. Tot în materie de recreere avem două concepte. Unul ar fi sport, vehicule sport, pe circuite, pe domenii private, însă vehicule cu destinație sportivă există și pentru eventual utilizare rutieră, în versiune semi-modificată, dar această utilizare nu va continua din cauza cerințelor de siguranță. Sper că am răspuns uh, suficient de clar la întrebarea dumneavoastră. Uh, v-aș fi avut și o întrebare suplimentară, însă probabil o vei pune tu. Uh, nu știu, să vedem. Dacă spuneți că sunt utilizate off-road pentru sporturi de tip, atunci intră la categoria L sau la categoria T? Nu, categoric nu la T. Dacă se folosește pentru activități sportive. La categoria L. Motociclete cu patru roți, cu destinație rutieră în această categorie. Și acolo există în, în noua omologare tip, pentru tipuri. De aceea vorbim de regulamentul pentru categoria T. Domnul doctor Reiter. Întrebarea se referă la calendarul de punere în aplicare și intrare în vigoare. Tehnologia este disponibilă. Întrebarea însă dacă modificările de design pentru etapa a patra sunt semnificative. Pe tractoare avem modificări structurale care Presupun instalarea instalare unor motoare similare cu cele de pe autobuze și camioane, însă instalarea este complet diferită și aici vor trebui să se facă modificări. La tractoare ai roți mari în spate și trebuie să rezolvi probleme de direcție, propulsie și așa mai departe. Pe lângă asta trebuie să facem toate modificările de design într-un timp extrem de scurt și trebuie să instalăm aceste componente masive la tractoare, la echipament specializat, nu ai loc să instalezi aceste noi componente de mari dimensiuni. Și de aceea, cel puțin la firma noastră, ne am cheltuit mai bine de 70% din bugetul cercetare și dezvoltare pe reproiectarea uh, utilajelor pentru a respecta pragurile de emisie și de asemenea am dorit să, să, să putem instala motoarele în conformitate cu noile modificări. Uh, trebuie să facem față și unor probleme cu furnizorii. Pentru că pentru astea avem nevoie de componente speciale. Nu putem folosi uh, piesele standard. Toate noile componente trebuie să fie concepute special pentru a se potrivi cu restul echipamentului nostru. Mm, puteți răspunde și la întrebările mele? Spune președintele, v-am pus încă două întrebări. Una se referea la cerințele de siguranță și cealaltă se referea la propunerea noastră de eliminare a categoriei T5. În ceea ce privește eliminarea categoriei T5, am considerat că dacă avem o subcategorie, nu mai e nevoie de o categorie nouă pentru tractoare. Avem un singur set de categorii și dacă tractorul merge mai repede de, 50, de 40 de km la oră, atunci pentru aprobarea de, de omologarea de tip trebuie să respecte cerințele uh, cerințe similare cu, cu cealaltă categorie B. A doua întrebare se referă la cerințele de siguranță rutieră pentru utilaje fără destinație rutieră sau cu destinație rutieră, mașini, vehicule mobile care merg pe, circulă pe drumurile publice. În prezent, uh, domeniul nu este armonizat și de aceea am dorit să avem un cadru armonizat în acest sens și de asemenea am vrea să se elimine confuzia între omologarea de tip și autocertificarea vehiculelor mobile. Noi uh, am solicitat ca acesta să fie implementat în, în sistemul de autocertificare sau în cadrul existent pentru aceste dispozitive pentru ca omologarea de tip pentru tractoare și vehicule fără destinație trebuie să fie independente. Noi, pe noi ne prea încântă ideea unui, unui nou regulament. N-ar putea fi o anexă cu cerințe rutiere în regulamentul privind tractoarele. Să-mi să putea face asta. Pentru că eu am văzut o propunere a producătorilor înaintată deja cu un an în urmă către comisie. știu că există așa ceva. Eventual într-o anexă, da, s-ar putea face. Am să dau acum cuvântul celorlalți colegi, dacă ați dori să reveniți asupra celor spuse anterior, materie de dificultatea instalării noilor sisteme de catalizatori. e, e greu pentru că spațiul disponibil în, în, în sub caroseria unui tractor este limitat și componentele, componentele respective sunt de dimensiuni considerabile. În plus, există și aceste noi sisteme de eșapament. Eventual, dumneavoastră fiind o ingineră, ne-ați putea explica aceste lucruri? Probabil nu e răspunsul pe care îl așteptați, e adevărat. Există multe constrângeri suplimentare și încercăm să le răspundem. După cum spunea domnul Reiter, toate aceste constrângeri sunt legitime. Însă, ca să răspund doamnei Rule, nu vorbim aici de întârzieri cauzate de aceste dispozitive post-tratare. Propunerea de regulament pe care o discutăm în prezent urmărește cerințele de la 9768 în materie de tratare, post-tratare pentru particole și o post-tratare pentru limitele de oxiz de azot. Chestiunea nu e tehnică. Adoptăm același gen de contramăsuri tehnice care în viitor vor veni cu Euro 5 sau Euro 6. Singura chestiune este că acest regulament schimbă cadrul legislativ al regulamentului actual. Nu e o chestiune de emisii, de fezabilitate tehnică, e o chestiune de fezabilitate industrială. Pentru că nu avem amendamentele complete pentru etapa a patra. Industria are probleme cu această etapă a patra. Și vorbim de un nou regulament care va intra în vigoare în momentul în care industria va trebui să se adapteze rapid și acesta va abroga clauzele privind uh, noua omologare de timp, după cum spuneam în prezentarea mea, sau dispozițiile privind vânzarea stocurilor existente. Deci asta e problema. Problema nu e de emisii, de tehnologie, de uh, particule. Nu, chestiunea este una economică. spune, ar fi o chestiune operațională, de funcționare. Deci cum s-ar putea gestiona schimbările? Pe de altă parte, după cum a spus domnul Reiter, vom avea și probleme pe piață și va trebui eventual să facem un studiu de impact. Pentru că dacă nu oferim echipament performant care să funcționeze la fel de bine ca și cel din trecut, am putea asista la o scădere a ratei de înlocuire a echipamentului vechi pe piață. Și asta ar putea afecta calitatea. Dacă vă gândiți la echipamentul cu, cu destinație rutieră, nu, nu există a, niciun program de renoire a parcului auto. Sunt tractoare vechi de 30 de ani, care au nivele de emisie extrem de ridicate, poluează masiv. Deci asta ar fi o altă întrebare pe care trebuie să ne punem, însă într-un alt context. Sper că v-am răspuns la întrebare. Uh, Mrs. Fav. Yes, I will... Uh, Doamna Fav, o să încerc să vă dau un răspuns satisfăcător, însă mă tem că la nivelul ASS nu uh, tratăm tractoarele ca atare. Desigur, există niște probleme de caroserie, constrângeri legate de caroserie la tractoare, există aplicații care sunt uh, greu de montat, însă există practici de proiectare foarte bune în general, care pot să rezolve astfel de probleme. Aș dori să subliniez faptul că există deja producători care au uh, făcut publicitate la mașini uh, uh, și echipamente de stadiul 4 care nu vor fi echipate cu filtre pentru particole diesel. Domnule Horkmist, nu este greu să uh, faci uh, cât mai uh, să folosești cât mai bine spațiul tractoarelor și al, chiar al autoturismelor, să le faci cât mai compacte. Uh, trebuie să, spus, uh, trebuie să spun că compania domniei sale cheltuiește 70% din profit pe activități de cercetare și dezvoltare în legătură cu uh, emisiile. Uh, uh, domnule Martinez, uh, am dorit să auzim care este perspectiva dumneavoastră, dacă puteți uh, în timp de patru minute să ne spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună ziua și bună ziua deci, încă o dată membrilor Comisiei IMCO care m-au văzut în această dimineață. Dați-mi voie să comentez, sigur, Trebuie să dăm o mare importanță acestei propuneri și, dacă îmi permiteți, o să preiau unul dintre cuvintele cheie din prezentarea noastră introductivă pentru a lansa sau pentru a fi o orientare a a um, Uh, echilibrul este în același timp cuvântul cheie, dar uh, și uh, provocarea, pentru că sectorul tractoarelor a suferit și poate încă suferă de o abordare legislativă destul de neunitară la nivel european și național, uneori legislație comunitare incompletă, deci este foarte important uh, să raționalizăm, să simplificăm lucrurile și de asemenea să gândim uh, foarte bine cerințele din uh, legislația pertinentă pentru a evalua atent impactul general al întregului set legislativ asupra sectorului. Pe de altă parte, trebuie să raționalizăm uh, care este și să vedem care este sistemul de omologare uh, de uh, tip comunitar în ansamblul său. Aceasta a fost o preocupare a noastră uh, în timp ce recunoaștem caracterul specific al tractoarelor, uh, totuși trebuie să asigurăm în măsura posibilului o coerență uh, a legislației privind omologarea de timp problema calendarului este o problemă, dar ea este o problemă care este inerentă abordării de reglementare pentru care am optat în ceea ce privește, aceeași problemă a fost în ceea ce privește autovehiculele, apoi eh, cei care eh, au fost implicați în astfel de activități știu că este o problemă să eh, veghez ca atunci când se hotărăște intrarea în vigoare, să avem un pachet complet și care să aibă un conținut pertinent. Însă este foarte greu să-l aplici pe termen mediu și lung. Deci e important să avem un set de uh, norme care să constituie o uh, referință pentru uh, mulți ani. Tind să fiu oarecum sceptic față de acele argumente care susțin o întârziere uh, dat fiind că legislația actuală, care există de ceva vreme, uh, va intra în vigoare. E clar că atunci când uh, vom uh, elabora normele de punere în aplicare, vom ține cont de acest lucru. Însă trebuie să ținem cont că noua legislație vizează termenul mediu și chiar mai lung. În ceea ce privește categoriile, sigur, categorizarea constituie o provocare, însă vreau să vă spun că în propunerea noastră pentru diferite categorii, inclusiv uh, um, echipamentele, vehicule non-road, uh, în primul rând nu vizăm toate tipurile de astfel de vehicule, ci cele care sunt uh, proiectate în mod concret pentru domeniul forestier și pentru agricultură. Nu ne propunem să acoperim întreaga gamă. Însă, în al doilea rând, poate și mai important, nu s-a spus, dar aș dori să subliniez acest lucru, uh, după studiul de impact, pentru această categorie, ca și pentru altele, propunem uh, să existe uh, omologare de tip la nivel național sau omologarea de tip Uh, comunitară, deci nu impunem noi uh, tipul de omologare. Abordarea așadar uh, a comisiei este ca vehiculele folosite în scop recreativ să existe un set de propuneri foarte clare. Ne gândim să simplificăm cerințele bazate pe uh, Uh, categoria L de uh, vehicule, iar în ceea ce privește categoria T, trebuie să spun că suntem deschiși atâta vreme cât uh, criteriile sunt cât se poate de bine definite. Președintele, vă mulțumesc pentru ideile dumneavoastră la care se va gândi și domnul Panțeri. O să trecem la a doua sesiune o să uh, vorbim uh, acum uh, despre aceste vehicule. Avem 5 vorbitori, 5 referenți, 10 minute pentru fiecare. În primul rând, Silvia Goțen, care vine de mult în această comisie, cel puțin de 10 ani de când a fost eu ales, și care este secretar general al FIGIEFA Olivier Richter, care este consilier juridic al uh, SEDIMA și care este și uh, în numele Centrului pentru uh, Vânzători și Reparatori de Echipamente Agricole Uh, apoi uh, Gilles Draancourt, uh, Jean Maris, care este secretar general al Organizației Europene pentru contractorii de echipamente agricole și rurale, CETAR. Am vorbit despre caracteristicile vehiculor on-road însă contractorii sunt foarte interesați de aceste Uh, tipuri de vehicule și, în ultimul rând, domnul Stefano Boi, care a mai participat uh, la uh, comisia noastră, care face parte din Departamentul pentru Sănătate și Siguranță a European Trade Union Institute. În primul rând, doamna Silvia Goță. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați dat posibilitatea să prezentăm poziția noastră astăzi în uh, ceea ce privește uh, accesul la OBD. Suntem uh, foarte recunoscători pentru această ocazie. O să prezint cele două federații, FIGFA, care este Federația Internațională a Distribuitorilor Auto Aftermarket, sunt vânzători și Uh, cu amănuntul și angro de uh, părți de componente uh, piese de schimb și fac diagnostic și echipament de testare. Vreau să prezint scuzele domnului Olsen, care s-a îmbolnăvit ieri, așa încât o să îi preiau rolul astăzi. Misiunea noastră a FIGFA și EGA pentru că există din 1956 și respectiv 1980 în cazul EGEA este să garantăm uh, competiția liberă și uh, reală în uh, piața europeană. În post piața europeană există regulamente pentru Vă rog, ați mers prea repede cu diapozitivele. Suntem implicați în discuțiile privind elaborarea legislației și văd mulți membri ai Parlamentului European care au fost și ei implicați în elaborarea acestor uh, dispoziții și lucrăm cu dispozițiile și cu actele pe care le elaborați, pentru care vă suntem uh, recunoscători. Uh, Uh, avem instrumente pentru agricultură și distribuim și piesele de schimb pe care le-a menționat uh, domnul Holchist de la CLEPA. Următorul diapozitiv. Înainte de a intra în uh, detalii cu privire la accesul la informații tehnice, dați-mi voie să vă prezint uh, lanțul post-piață de multe ori când se vorbește despre accesul la informația tehnică, ne referim numai la uh, cei care fac reparațiile, dar e vorba de o gamă largă de uh, uh, operatori care fac diferite operațiuni ei asigură un uh, nivel înalt de siguranță și respectarea cerințelor de mediu pe toată durata de viață a vehiculelor, pentru că nu ajută dacă ei respectă uh, cerințele de mediu uh, atunci când sunt noi, ci mentenanța este crucială. De aceea avem uh, producători uh, de echipamente de diagnostic, uh, apoi există distribuitori de piese componente. Din păcate, acest diapozitiv este greu de urmărit. Însă ce este nevoie pentru mentenanța și reparațiile modern ale acestor vehicule? Există patru elemente informații eh, clasice de reparații, inclusiv eh, informații despre vehicul pentru o identificare clară a vehiculului, apoi uh, piesele uh, de schimb uh, pentru ca acestea să se potrivească, informații în ceea ce privește compatibilitatea OBD a acestor piese de schimb, e nevoie de training, însă este nevoie și de instrumente multi-brand și de echipament de testare, de încercare. Acestea asigură funcționalitatea acestor instrumente sigur, există și uh, uh instrumente uh, specifice pentru fiecare uh, brand, însă e nevoie de astfel de instrumente multi-brand pentru că nu toată lumea își permite să cumpere toate instrumentele de la fiecare producător în parte. De ce accesul la informația tehnică este atât de important? Este diferit de la Euro 5, Euro 6? În esență, serviciul și procedurile de reparații pentru vehiculele forestiere și agricole sunt în esență aceleași ca pentru vehicule utilitare sau comerciale. Vă invit în calitate de membri a Parlamentului European să susțineți principiile, pentru că vorbim despre partea de codecizie, să susțineți așadar principiile în ceea ce vește accesul la informația tehnică, așa cum a fost sugerat de Comisia Europeană în acest exercițiu. Și de asemenea pot să vă raportez că în prezent discutăm uh, la uh, vehicule heavy duty Uh, punerea în aplicare a unor trăsături uh, specifice și când e vorba de vehicule agricole sau uh, forestiere, ele diferă de ceea ce facem acum, unde facem adaptarea, standarde de programare sau un, o proiectare multistagiu. Sigur că putem să profităm uh, de ceea ce se face acum uh, uh, în cazul vehiculelor de mare tonaj și pentru acest tip de vehicule. Disponibilitatea pieselor de schimb, informațiile de reparații, toate acestea sunt extrem de importante putem astfel să reparăm uh, și vehicole în uh, zone izolate, îndepărtate. Ni se raportează astfel de uh, defecțiuni și atunci specialiștii noștri merg cu instrumente multibrand pentru a asigura reparațiile la distanțe sau în locuri izolate. Piața este una mică și specializată, asta înseamnă mai puțin Uh, jucători pe această piață, de aceea uh, uh, necesitatea de a putea opera cu toate mărcile. Un număr tot mai mare de vehicule sunt echipate cu sisteme OBD, ceea ce înseamnă o reparație complexă și o mentenanță complexă. Un număr tot mai mare de vehicule, deci îmi cer scuze pentru limbajul specializat, deci au sisteme de diagnostic la bord și există un număr tot mai mare de uh, unități uh, de uh, control, uh, gestionare a uh, motorului, transmitere automată, ABS, uh, climatizare. Uh, grație uh, progreselor făcute în tehnologia vehiculelor, uh, vehicule din categoria T devin computere pe roți. De pildă, un vehicul modern Uh, și uh, sarcinile de reparații pe care le presupune acesta includ uh, citirea codurilor care arată unde este eroarea, ștergerea codurilor de eroare, date live, ajustări, activări de componente, setarea parametrilor, codarea și așa mai departe. Accesul la informația tehnică și la piese de schimb este esențial trebuie să ne putem baza, baza pe informație de diagnostic standardizată de la sistemul OBD. Uh, este nevoie să se folosească un instrument uh, actualizat uh, la zi de diagnosticare pentru toate mărcile și să se asigure o mentenanță și o reparație adecvată pentru aceste vehicule. Accesul Uh, la informația uh, tehnică pentru toate brandurile este esenț esențial. Și FIGFA și EGEA salută principiile și dispozițiile uh, prezentate de Comisia Europeană care ajută la menținerea concurenței, la o opțiune liberă pentru produsele post-piață Uh, la serviciul uh, asigurat pentru vehicule din categoriile T, C, R, S și U. Susținem aceste dispoziții pentru că e vorba de o legislație uh, coerentă și Comisia vrea să introducă dispoziții care sunt prezente acum la Euro 5, Euro 6, Uh, la vehiculele de uh, mare tonaj să le introducă uh, și la categoria L și T și acesta este momentul potrivit pentru că, așa cum am spus, aceste vehicule sunt computere pe roți, informația există la producător pentru că aceștia au nevoie de aceste informații pentru distribuitorii care dețin franșiza aceștia trebuie să aibă acces la informațiile cu caracter tehnic, de aceea vă invit uh, ca Parlament European să susțineți uh, principiul accesului uh, la informații pentru reparații, așa cum sunt acestea prezentate în articolele de la 47 până la 49. Mulțumesc, președintele ați primit uh, două minute în uh, plus, uh, așa încât v-ați încadrat. Așadar, trecem acum la domnul Oliver, Olivier Richter. Merci de nous avoir invités donc à, à partir. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat să participăm la dezbaterea dumneavoastră. Primar a fost înființat în uh, anul 1953. Avem în clipa de față 36.000 de baze care sunt repartizate asupra întregului uh, teritoriu din Uniunea Europeană și aproximativ 200.000 de angajați. Câteva cifre pentru a vă oferi o idee în legătură cu întreprinderile pe care le reprezentăm. Întreprinderile noastre de dimensiuni uh, mijlocii au o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro în ce privește salariații. Avem uh, în 18 salariați pe întreprindere medie. Avem și întreprinderi de uh, uh rep reparații, aproximativ 10 mecanici pe atelier și uh, evident ne interesează și constructorii, sunt foarte importanți și ei impun o serie întreagă de obligații, ceea ce este foarte important, mai ales în ce privește formarea continuă, calificarea continuă a mecanicilor. Pentru că este un aspect important, inclusiv pentru dezbaterea noastră. În ce privește capitolul 16, în articolul indicat 47 până la 50, este vorba despre operatorii independenți, iar aceste dispoziții uh, privind uh, vehiculele care ne interesează uh, are ca uh, obiectiv să existe o competitivitate în acest uh, sector, dar din câte știu eu nu există uh, o mentenanță multimarcă în clipa de față. Deci uh, trebuie să adaptăm această dispoziție la sectorul nostru. Există uh, trei puncte în ce privește uh, diferențele structurii de piață, tehnologia și utilizarea. Deci, prevederea acestui text are și un aspect economic și practic. Deci, dacă tratăm această piață în perspectivă, tractoarele în Uniunea Europeană uh, reprezintă cam 165 de mii de vehicule vândute pe an. Uh, Franța este o piață importantă, 2 milioane de uh, autovehicule, 35 de mii de tractoare. Domnul Richter a spus că există uh, un număr mare de uh, mașini agricole tehnologia este foarte importantă vehiculele agricole Ehm, sunt eh, vehicule de înaltă tehnologie, reparațiile de multe ori sunt mai complicate decât la automobile, deși eh, piața este mult mai mică, progresul tehnologic este foarte rapid ceea ce creează, cum am spus deja, obligația ca mecanicii să fie permanent la curent cu evoluțiile, iar distribuitorii de asemenea trebuie să acorde atenție acestui aspect. Personalul trebuie să fie continuu format este o solicitare pentru întreprinderi să aibă salariați competenți, formați pentru acest tip complicat de mentenanță și de reparații. Deci eh, este nevoie de investiții corespunzătoare în aceste întreprinderi și, la modul general, putem constata că întreprinderile independente de reparații și întreținere au dificultăți având în vedere complexitatea acestei activități și a gradului înalt de calificare a personalului. Deci le este greu să găsească personal calificat. În ce privește utilizarea materialului agricol, acestea uh, nu sunt uh, bunuri de larg consum cum sunt uh, automobilele, sunt bunuri de investiții care sunt utilizate de întreprinderile agricole și forestiere. Agricultura are nevoie de servicii în acest domeniu, mai ales în perioada recoltei. Deci este nevoie și de uh, reparații eficiente și rapide atunci când este cazul. Iar în ce privește geografia întreprinderilor, uh, ele funcționează în mediul rural. Un aspect important pentru că trebuie garantată calitatea. Și precizez că materialele agricole și vehiculele agricole uh, circulă și pe uh, drumurile publice, dar din păcate sunt și o sursă de accidente și în fiecare an avem din nefericire asemenea accidente, deci creează uh, îngrijorare inclusiv în ce privește gradul lor de întreținere dispozițiile um, din capitolul 16 uh, um, nu uh, garantează neapărat calitatea întreținerii acestor vehicule agricole. Există riscul unei degradări, ceea ce creează probleme și implică și costuri ridicate pentru întreprinderi. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc la rândul meu. Pot să clarific un lucru. Dumneavoastră reprezentați întreprinderile independente ale celor care uh, au ateliere de reparații. Da, uh, în cea mai mare parte lucrăm în sistem franciză sunt întreprinderi independente. dar uh, membrii dumneavoastră uh, de asemenea au autorizații pentru reparații multibrand? sunt întreprinderi independente care uh, sunt, acționează pe lângă un anume constructor și cum există o multitudine de produse, întreprinderile care distribuie material agricol au datoria să recomande clienților cele mai bune servicii. Deci poate fi un constructor de tractor constructoare și un alt constructor care, uh, de pildă, furnizează pulverizatori. Deci uh, trebuie să existe și această formulă de activitate în franciză. Am dorit să clarific acest lucru. Domnul Dremcu. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor că m-ați primit astăzi. N-am să vă mai prezint uh, materialul meu. Subiectele au fost deja prezentate în mare parte de antevorbitori. Am să vorbesc însă liber. Am impresia că persistă o serie de confuzii între sectorul auto și industria producătoare de echipament agricol și aș dori să subliniez că un tractor nu este un autoturism, da, are patru roate, dar cam atâtea ar fi în comun. Un tractor este un echipament multifuncțional și nu poate funcționa cu uh, uh, toate, toți apendicii pe care îi vedeți acolo pe ecran. Este un instrument pentru, care pentru fermier care le permite să-și efectueze munca. Dacă se strică tractorul, nu rămâi fără uh, fonduri, fără un venit. Dacă ți se strică mașina, e autobuzul. Deci e o diferență considerabilă. Și clienții diferă cumpărătorii noștri sunt oameni săraci. Venitul lor mediu este mult sub, me- sub media europeană. <clears throat> De ce spun asta? Noua propunere de regulament se bazează pe presupunerea că noi suntem ca și industria auto și aș dori să, să subliniez că acest lucru, această echivalare ne îngrijorează la SIMA. Deci am solicitat Parlamentului să elimine, să elimine capitolul 16 și articolul 47 până la 50. Ca fabricanți, noi nu știam că există agenți independenți pe piață, s-ar putea să fie unii, dar aș vrea să văd care sunt reparatorii independenți și de asemenea să vedem cine vinde uh, aceste echipamente. Revenind, CEMA are îngrijorări serioase cu privire la capitolul 16. În primul rând, considerăm că nu s-a făcut un studiu de impact adecvat nu putem dintr-o dată să ne modificăm uh, peste noapte sistemul de distribuție fără un studiu de impact care să ia în considerație dinamica pieței. N-am putut discuta acest lucru și nu s-a sugerat că s-ar face un studiu de impact pentru capitolul 16. Comisia s-a, concentrat asupra impactului pentru administrațiile naționale, dar nu pe nevoile industriei. Asta ar fi o primă observație. Din acest punct de vedere, considerăm că se încalcă interese esențiale și se stârnesc îngrijorări serioase. De asemenea, considerăm că propunerea se bazează pe un fundament juridic eronat industria producătoare de tractoare a fost diferențiată întotdeauna de industria auto. Nu am intrat niciodată în domeniul de aplicare al aceleiași, aceleiași regulament. Sunt în prezent, sunt regulamente diferite. Industria auto este guvernată de principiul uh, vânzării selective, pe când noi avem uh, vânzări exclusive, distribuitori exclusivi. Asta nu se poate schimba peste noapte. Și acest aspect ne îngrijorează și aș dori să subliniez că, în conformitate cu noul tratat, orice dispoziție bazată pe articolul 114 trebuie să fie respectată și jurisprudența Curții de Justiție este foarte clar, deci avem aici un articol care aduce atingere articolul 101 și 102 și ar trebui atunci să se bazeze pe articolul 103 din tratat. Asta este foarte clar, pentru că nu intrăm sub incidența aceleași cadru legislativ. Ne îngrijorează și structura și dinamica rețelei de distribuție, ceea ce numim în franceză ca economie, numim economie contractuală. Exclusivitatea dealerilor și a reparațiilor. Dacă peste noapte legea ne-ar obliga să dăm acces oricui la aceste servicii, ne-am încălcat propriile contracte cu distribuitorii. Deci asta ne îngrijorează din punct de vedere al certitudinii juridice. Altceva Alt lucru care ne îngrijorează este capitolul 16 care introduce o obligație separată care duce la un proces dublu de, de penalități, de amenzi. Ai putea fi amendat de două ori pentru același lucru. Amendat, amendat o dată în baza articolului 16, penalități pentru fabricanți care nu oferă datele respective, după care poți fi amendat în temeiul articolului 101 și 102 din uh, Tratatul Uniunii Europene. Aici se încalcă o serie de principii, cum ar fi și proporționalitatea. Aceste lucruri lipsa studiului de impact, cadrul juridic inadecvat, incertitudinea legală în materie de obligații și garanții și capitolul 16, care presupune acest dublaj în materie de amenzi, ne îngrijorează în mod deosebit. Dar există și îngrijorări economice. Nu credem că s-ar aduce beneficii clienților. Nu este nicio garanție că serviciile oferite vor fi mai bune decât cele existente în prezent. Din potrivă, considerăm că ateliere de reparații independente care ar putea intra pe piață vor face muncă de mântuială. Vor înlocui piesele care sunt cele mai rentabile pentru ei să le înlocuiască. Însă, în domeniul nostru, este nevoie de întreținere permanentă și, prin urmare, ai nevoie de o rețea bine, bine consolidată. Dacă ai o urgență, nu o să gândești un reparator independent să-ți repare combina și asta e o chestiune de supraviețuire urgentă pentru mulți fermieri. În al doilea rând, aceste componente de schimb, piese de schimb, vor fi importate din afara Uniunii Europene, deci nu va exista niciun beneficiu pentru piața noastră. Nu vor exista beneficii nici pentru dealeri. Sistemul european este destul de dispersat și este slab în comparație cu ce există în Statele Unite și în Canada. Noi avem mult mai mulți dealeri în Europa și tendința ar trebui să fie să reducem acest număr. Capitolul 16 va accelera acest, uh, această direcție și va duce la șomaj și la o scădere a volumului de servicii în acest sector. Nu vor exista nici beneficii pentru mediu. Dacă deschidem această piață, multe mici uh, ateliere, vor folosi acest pretext pentru a depăși standardele de emisii, de viteză. Am observat aceste lucruri în sectorul nostru și vedem o posibilă înrăutățire. Pe ansamblu, considerăm că capitolul 16 va afecta în mod negativ piața, va genera o povară administrativă nejustificată, costuri administrative nejustificate și, prin urmare, CEMA solicită Parlamentului să elimine acest capitol 16. Și, de asemenea, v-am ruga să aveți în vedere o altă posibilitate de a reglementa piața în temeiul articolelor relevante din Tratatul Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție opportunity to discuss O să dăm uh, celorlalți posibilitatea să discute aceste puncte mai târziu. Domnul Maris este un uh, client al reparațiilor și uh, vreau să văd dacă sunteți de acord cu domnul Draiancu Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Suntem foarte uh, încântați ca și consumatori de uh, vehicule agricole să fim invitați să participăm aici. CETAR reprezintă contractantul uh, agricol aici în Europa. Preluăm contracte pentru activitatea agricolă și uh, avem uh, în jur de 100 de mii de întreprinderi uh, cu vreo 500 de mii de angajați. Este un sector semnificativ pentru ferme, pentru că cifra de afaceri pe an este de circa 50 de miliarde de euro în Europa această cifră de afaceri crește în fiecare an. Grație utilizării pe scară tot mai largă a echipamentelor, uneori uh, de uh, mari uh, proporții, putem să contribuim la continuitatea activității agricole în Europa. ar trebui să vă spun cifrele anuale de investiții, poate ca să vă conving. Investesc 80 uh, de miliarde de euro în uh, noile echipamente. De asemenea, utilizăm uh, foarte uh, mult uh, și șoselele. Sigur, trebuie să mergem de la o fermă la alta, de aceea utilizăm drumurile în acest scop. În ultimii 10 ani, traficul transfrontalier a luat și el proporții, dată fiind frontierele deschise în Europa există astfel de frontiere și în sectorul uh, contractorilor uh, agricoli. Echipamentele noastre trebuie să fie în conformitate nu numai cu omologarea de tip la nivel național, Uh, însă aceste vehicule trebuie să poată să circule și uh, pe șoselele din alte uh, țări. De aici nevoia de armonizare a cerințelor pentru producerea de vehicule agricole și de tractoare. Trebuie să uh, ne asigurăm în acest fel că astfel de vehicule pot fi utilizate în siguranță și uh, în felul acesta asigurăm competitivitatea uh, sectorului agricol. Dar așa cum s-a menționat în propunerea de regulament, un factor important îl constituie compatibilitatea uh, tractorului și a echipamentelor remorcate. Acest lucru este important pentru noi și va rămâne important. CETAR vrea să contribuie la o producție mai eficientă de uh, echipamente utilizăm uh, vehicule off-road, dar de asemenea vrem să contribuim la un uh, transport în siguranță, la un transport pe șosele. Dat fiind uh, trans, uh, traficul transfrontalier, uh, aprobarea de tip uh, omologarea de tip, mă scuzați, simplificată se potrivește uh, pentru uh, vehiculele second-hand. Legislația este importantă nu numai pentru tractoare, dar uh, și pentru echipamentele remorcate cât și pentru comercianți. De aceea este nevoie de omologarea de timp simplificată în mod deosebit. Cred că aici ne putem aduce o contribuție semnificativă la utilizarea în siguranță a șoselelor trebuie să putem să uh, respectăm diferitele reguli de uh, circulație din diferitele state membre. Apoi, o preocupare este uh, includerea uh, echipamentelor uh, mobile, care joacă un rol tot mai important uh, în activitatea uh, fermelor. tot mai multe uh, echipamente de acest tip au fost proiectate pentru a Uh, spori competitivitatea. Și astfel de echipamente sunt menționate în proiectul de legislație despre care discutăm. Există astfel de echipamente utilizate și în industria construcțiilor, precum și în alte sectoare, nu neapărat agricultura, dar uh, sectoare care sunt uh, cantonate tot în sectorul rural excavatoare, eh, de pildă, uh, sunt echipamente uh, cu o dublă utilizare. Ele pot fi uh, folosite în construcții, de pildă excavatoarele, dar le putem utiliza și în activitățile agricole. Am vrut doar să vă atrag atenția asupra acestui aspect. contractorii uh, agricoli sunt interesați de tractoare cu o valoare, a, o viteză maximă permisă de 40 de km la oră. Uh, tractoarele sunt uh, menite a fi folosite pentru un transport uh, pe distanțe relativ scurte. De aceea viteza mare nu îi interesează pe contractorii uh, agricoli. Vrem uh, să simplificăm lucrurile și să existe doar două categorii, A și B. Uh, categoria uh, sub 40 de km la oră și categoria peste 40 de km la oră. În ceea ce privește capitolul 16, atât de criticat, uh, în calitate de consumator avem un punct de vedere mai pragmatic. Suntem, în esență, uh, în favoarea accesibilității informațiilor tehnice pentru Uh, utilizator uh, pentru întreprinderile de mentenanță și de reparații. Asta ar contribui la niște uh, costuri scăzute și la competitivitatea sectorului. Comisia va trebui să adopte o serie de norme tehnice pentru aplicarea regulamentului nu știu dacă intrarea în vigoare prevăzută pentru 1 uh, ianuarie 2014, dacă această dată uh, este fezabilă. Însă, în concluzie, domnule președinte, suntem în favoarea includerii vehiculelor, echipamentelor uh, Uh, mobile, uh, nu numai uh, cele în agricultură, ci și cele în construcții să fie incluse în acest proiect de regulament. Vă mulțumesc că o să preluăm în discuție aceste aspecte. Și acum domnul Stefan Oboi de la European Trade Union Institute. lost you. We've lost your Okay. Chairman Arbor, uh, Panseri, thank you for giving. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului Panseri pentru ocazia oferită de a participa la această dezbatere. Uh, este un privilegiu să mă pot adresa acestei audiențe și mulțumesc și antevorbitorilor pentru perspectivele impresionante pe care le-au creionat. Eu voi vorbi din uh, perspectiva uh, Departamentului pentru Sănătate și Siguranță. Să vă împărtășesc câteva considerații, dați-mi voie să spun că în legătură cu uh, aceste aspecte felicităm Comisia Europeană pentru activitatea desfășurată și mai ales uh, șeful unității pentru industrie, pentru că propunerea din punctul nostru de vedere este un document excelent pentru dimensiunea sănătate și siguranță salutăm menționarea siguranței ocupaționale, care constituie un obiectiv principal al acestei propuneri și doresc să vă fac câteva recomandări care ar putea să îmbogățească această propunere. Articolul 8 uh, conține câteva aspecte fundamentale legate de siguranță sunt deja acoperite de o serie întreagă de directive. Cum putem progresa? Dacă ne dorim să atingem obiectivele propunerii, atunci trebuie să includem un set de aspecte indispensabile pe care fiecare uh, vehicul care este folosit trebuie să le respecte. Pentru industria de profil aceste aspecte deja sunt avute în vedere de către industria europeană, dar menționarea lor explicită în propunere ar putea să sporească gradul de siguranță. De ce? Pentru că nu putem să ne asumăm uh, riscul uh, de a progresa pe plan concurențial în dezavantajul siguranței și în dezavantajul sănătății. În acest interval de timp care mi este uh, pus la dispoziție, nu pot să subliniez fiecare aspect care ține de condițiile de siguranță, dar vreau să uh, dau un exemplu. Este vorba despre ROPS, sistemul de protecție rollover. O combinație între centuri de siguranță și măsurile de protecție rollover um, deja uh, sporesc condițiile de siguranță ale tractorilor. De multe ori, uh, tractoarele sunt în situația în care un asemenea sistem poate să creeze inconveniențe. Dar este uh, însă important să fie utilizate atunci când sunt necesare. Un uh, număr tot mai mare de accidente uh, Uh, au avut loc cu răsturnări uh, ale unor tractoare. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că sunt uh, uneori dificil de manevrat. De ce? Există și utilizări improprii. Întrebați-l pe cel care operează pe un asemenea tractor. Dacă trebuie să fac această mișcare foarte frecvent, este foarte greu să mai lucrez. Deci, noi ă, asistăm aici la o utilizare inadecvată. Industria deja furnizează soluții pentru că era de prevăzut că se ă, putea uh, exploata greșit, așa cum se și întâmplă. Noi putem, antici- putem anticipa acest lucru. Deci ne trebuie ceva mai sigur și industria a găsit deja o serie întreagă de soluții pentru această problemă. A fost un singur exemplu. Dar acest exemplu este sugestiv pentru modul în care articolul 114 al tratatului poate să fie aplicat corect. Există aici soluții tehnice care pot să sporească siguranța. În ce privește articolul 8 vorbește despre cerințele, specificațiile tehnice. Dacă avem feedback de la locul de muncă și dacă el poate fi o sursă de informații valabile la dispoziția industriei pentru a îmbunătăți designul tractorului, atunci propunerea trebuie să includă această dimensiune. Acesta este textul pe care îl propunem noi. Și dacă vă uitați mai bine, această uh, frază uh, Uh, curge natural și conferă mai multă substanță obiectivului acestui paragraf. Dați-mi voie să încerc să sintetizez pe puncte preocupările noastre. Această propunere are capacitatea să reducă și costurile legate de accidente, nu doar costurile umane, dar și aspectele economice care decurg din aceste accidente. La punctul 2 se spune că în comunitatea fragmentată a utilizatorilor de tractoare și autovehicule agrare, este vorba de comunitatea întreprinderilor mici și mijlocii, noi am putea să îmbunătățim uh, gradul de siguranță pentru milioane de lucrători. Cum se poate face asta? La punctul 3 se spune că modul cel mai ieftin de a aborda aceste probleme um, constituie în uh, modificarea designului uh, pentru conform feedback-ului pe care îl avem din partea lucrătorilor agricoli. Și Fac o sinteza recomandărilor. La punctul A, dorim să încurajăm inovația tehnică, să sporim uh, competitivitatea uh, industriei de uh, vehicule agri, agrare. La punctul B, este posibil dacă prevederile tehnice reflectă um, concluziile din activitatea practică. La punctul C, propunerea poate să Uh, îi ajute pe operatorii economici uh, să îi sprijine împotriva unor competitori lipsiți de fair play care nu respectă regulile de uh, siguranță. Pentru că siguranța este parte a know-how-ului economic, iar supravegherea pieței poate să ducă la un nivel mai coerent uh, transfrontalier în Europa. Deci uh, trebuie să acționăm toți împotriva produselor care, produselor care nu respectă specificațiile tehnice. Deci, noi încercăm să fim creativi pentru a răspunde uh, cerințelor și provocărilor actuale, iar uh, în măsura în care raportorul dorește să uh, preia aceste îngrijorări din partea utilizatorilor, din partea fermierilor, din partea celor care lucrează pe tractoare și mașini agricole, aceste concluzii ar putea să fie transpuse până la urmă în uh, reglementări care pot fi încununate de succes. Mulțumesc foarte mult, domnule Boi, pentru aceste sugestii practice și uh, valoroase care pot îmbogăți resursele pe care se bazează raportorul nostru. Deci, aș vrea să-i dau domnului Martino și ocazia să răspundă, dar uh, doamna Rüle, domnul Schwab doresc să uh, pună întrebări referenților. La rândul meu aș vrea să spun ceva. Dau, îi dau cuvântul domnului Schwab mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc referenților pentru aceste contribuții uh, care ne inspiră într-adevăr și pentru aceste prezentări foarte competente. Pentru mine este limpede că situația actuală um, creează anumite dificultăți în ce privește aplicarea reglementărilor privind uh, vehiculele, pentru că există uh, o piață foarte mare și uh, diferențieri atât de substanțiale. Sigur că um, ar trebui să acționeze și reglementări specifice în ce privește siguranța uh, anumitor uh, piese, motoare, caroserii. Um, de asemenea, um, înțeleg că există uh, reglementări diferite, dar aș vrea să mi se explice totuși care este esența acestor diferențieri. Da, poate că îmi permite și mie, spune președintele, să pun o întrebare și domnul Panțeri poate să pună oricând întrebări. Ă, este o chestiune foarte dificilă în legătură cu informațiile tehnice. Am mai avut de altfel dezbateri în acest sens. Domnul Dreincur a avut o expunere foarte clară dar și în uh, legătură cu spusele doamnei Gâțăn și propunerilor făcute în legătură cu uh, vehiculele din categoria T, și domnul Drencor a spus că ar fi indispensabil să avem uh, oameni uh, care sunt uh, foarte calificați și care dispun de acces la informații tehnice. Domnul Maris a avut mai degrabă o atitudine neutră dar vorbea de asemenea despre dificultățile întreprinderilor specializate în reparații de a dispune de un asemenea personal calificat. Domnul Boi cred că de asemenea este interesat de stadiul tehnologic, mecanic pe care l-au atins aceste vehicule, inclusiv în ce privește utilizarea manevrele greșite și posibilitățile de îmbunătățire tehnică a vehiculului, astfel încât să se evite accidentele. În ce privește utilizarea în condiții de siguranță a acestor vehicule, cred că trebuie să faci parte dintr-o rețea autorizată de producători, așa cum s-a sugerat aici, sau este posibil și fezabil pentru uh, constructor să creeze garanții că informațiile vor ajunge la uh, cei care sunt autorizați să facă reparațiile. Și o altă chestiune este legată de accesul la rețeaua de specialitate, pentru că domnul Drencu a spus că există organizații uh, uh, în ce privește distribuția acestui tip de vehicule. în ce privește uh, producția de uh, motociclete, am avut răspunsuri uh, în momentul în care ne-am ocupat de acest subiect din partea producătorilor. Ei bine, acum, dacă o întreprindere îndeplinește toate condițiile Uh, pentru a se ocupa de mentenanță și repartiții, atunci uh, se poate acorda o, inclusiv uh, dreptul de a lucra pentru toată rețeaua sau nu? Pentru că există perspective diferite în legătură cu această chestiune care este crucială. Și domnul Richter probabil că va uh, putea să aibă o contribuție în legătură cu acest subiect i cu întrebarea care a fost pusă de domnul Schwab. Poate că îi dăm cuvântul acum domnului Boyce și după aceea în uh, ordine până la doamna Gățel. Thank you, Chairman. Uh, only... Mulțumesc, domnule președinte. O reacție foarte scurtă la ceea ce spunea noastră. Aveți dreptate, informația este crucială informațiile de utilizare și știți că proiect, faza de proiectare include și pachetul informativ. Consider că uh, ceilalți colegi sunt mai competenți în a vă răspunde la întrebare, însă, într-adevăr, și noi recunoaștem că aceasta este o chestiune în principal de siguranță, pentru că dacă ne gândim la profilul utilizatorului final care folosește acest tractor, vedem că e o comunitate fragmentată, unde expertiza nu este distribuită în mod egal. Sunt familii, fermieri, micro-întreprinderi. Din asta trăiesc, dar accesul lor la informație trebuie să fie investigat și vă mulțumesc pentru că ați ridicat această chestiune. Aș prefera uh, să las colegii mei să răspundă mai pertinent la întrebarea propriu-zisă. Domnule președinte, aș dori să spun încă o dată că noi nu suntem neutri în acest proces. Considerăm că e important ca informațiile de reparații și întreținere să fie disponibile tuturor. Îngrijorările formulate de o serie de vorbitori mm, nu mi se par pe deplin justificate. Evident vorbim de specialiști, de, de echipament special pentru care e nevoie de anumită experiență și de anumită calificare. Însă, eu sunt convins că piața poate reglementa situația aici, pentru că piața separă uh, grâu de neghină. Și nu cred că este vreo șansă reală ca motoare de proastă calitate sau ateliere incompetente să, să aibă succes. Aș prefera să am o abordare mai pragmatică aici. E o chestiune destul de largă și cuprinzătoare. Ar mai fi un lucru pe care nu l-am discutat, drepturile de proprietate intelectuală și Curtea de Justiție a recunoscut dreptul de a limita accesul la aceste date dacă fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală. Însă, aici e vorba de, de, regulament, de regulament în sine, se referă la omologare sau la concurență? Asta mă derutează pe mine. Dacă e vorba de concurență, atunci trebuie să fie reglementat de legislația din domeniul concurenței, pentru că și dar asta nu e cazul. Pentru că trebuie să vă spun că accesul la sectorul de servicii a fost reglementat întâi în temeiul legislației prin concurența și după aceea a fost inclus în uh, propunerea privind omologarea de tip. Însă nu așa au stat lucrurile inițial. Deci dacă vorbim de sănătate și siguranță, evident, industria noastră salută orice dispoziție pot să vorbesc în numele firmei mele. Noi avem o tradiție îndelungată de a integra ă, problemele de siguranță. Și asta, într-adevăr, după cum s-a spus, este un instrument adecvat. Însă nu este un instrument adecvat dacă vorbim de concurență. Sunt două diferențiere aici care trebuie să fie subliniate. Și, de asemenea, uneori avem senzația că tractoarele și fi deosebit de periculoase, dar eu n-am cifre care să-mi indice acest lucru. Anul trecut, am, la o conferință OECD, s-a discutat despre siguranța tractoarelor și pot să vă spun că numărul de accidente fatale e sub 100 de, sub 100 de decese pe an în întreaga comunitate europeană. Dacă vorbim de autoturisme, sunt zeci de mii de morți. Deci, pe de o parte, suntem încurajați să ne îmbunătățim uh, nivelul de siguranță, dar uh, cei din colegii din, din industria autoturismelor ar trebui să facă mult mai multe, au mai multe de, de, de făcut în acest punct de vedere. Sigur, putem îmbunătăți și noi siguranța, să lucrăm, de exemplu, la sistemul de frânare, dar haideți să disociem între cele două dimensiuni. Vorbim de siguranță sau vorbim de concurență? În materie de siguranță nu avem nicio problemă, sprijinim pe deplin această propunere și considerăm că într-adevăr ar putea îmbunătăți situația. Însă, după cum am explicat în detaliu, nu suntem de acord cu ideea acestor reparatori independenți care s-ar putea să nu joace un joc tocmai ortodox. Okay, yeah, thank you.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 cred că s-au, s-au făcut o serie de confuzii în, în această dezbatere și aș, aș vrea să, să aduc o serie de clarificări. Noi să spuneți că sunteți foarte diferiți de industria autoturismelor, dar după argumentele noastre văd că nu faceți decât să repetați multe lucrurile spuse în dezbaterea referitor la Euro 5, Euro 6 și așa mai departe, cu referire tocmai la vehicule de pasageri. N-ar trebui să facem o confuzie între concurență, accesul la sistemul de distribuitori exclusivi, reparații, siguranță sau piese de schimb. Un sistem de distribuție selectiv nu este afectat direct de dispoziție de dispozițiile sugerate de Comisia Europeană fabricanții pot să recurgă la acest sistem de distribuție selectivă folosind uh, reparatori autorizați și așa mai departe, însă vorbim de faptul că nu există o piață independentă pentru reparații și diagnostic. E vorba de a împărți informațiile cu acești operatori independenți. Asta nu are nicio legătură cu rețeaua dumneavoastră de distribuție selectivă, care poate foarte bine să continue să existe. Siguranța componentelor. E păcat că domnul Holmquist a, a plecat. E bine, nu vorbim aici de informații privind uh, proiectarea componentelor sau informații de fabricație, noi modele, noi planuri. clipa furnizorii de componente produc la rândul lor componente și sigur trebuie să asigure siguranța acestor componente pe care le oferă fabricanților, dar și pieței independente. Au cerințe de omologare precise. Asta în materie cu siguranța componentelor, pieselor de schimb. Însă vorbim aici și despre lucruri care, informații care trebuie împărtășite pentru a permite interoperabilitatea acestor componente. Eu am participat la discuția noastră despre Euro 5 și Euro 6. În pachetul de informații avut în vedere de comisie, Eh, nu s-au inclus planuri, structuri tridimensionale, ci erau doar parametri de interoperabilitate care trebuiau eh, să fie făcuți publici pentru a permite diferitor operatori să producă componente care să poată fi eh, folosite. pledoaria de aici, dacă ar fi să o rezumăm, ar fi să nu dăm informații care să permită Uh, crearea unei piețe închise, însă dispozitivele agricole și forestiere sunt similare cu vehiculele comerciale. Sunt adaptări pe client, sunt uh, particularități tehnice și cu toate acestea, în dezbaterea actuală am găsit un mod de a accepta aceste trăsături și să permitem în același timp împărtășirea de informații. Sigur, diferiți de piața autovehicolor, dar ar trebui să vă referiți la vehicule comerciale cu care aveți foarte multe asemănări. Am inclus toate aceste trăsături în prezent, repet, dar încă o dată, dacă dăm acces la aceste informații cu caracter tehnic, nu facem decât să permitem operatorului independent să-și ofere serviciile pentru ca fermierii să nu fie obligați să recurgă la o singură rețea de servicii. Înțeleg că dumneavoastră vreți să aveți practic prizonieri în rețeaua noastră pe acești clienți, însă trebuie să le oferim posibilitatea unei alegeri libere și pentru asta informațiile de ordin tehnic trebuie să fie împărtășite liber și de aceea considerăm că propunerea Comisiei este onestă și echilibrată. Președintele, vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. O să-l invit pe domnul Martinu să facă câteva uh, remarci uh, uh drept concluzie și apoi o să dau cuvântul și domnului Panțeri. Domnul Richter uh, vrea totuși să intervină. Am lăsat-o pe vecina mea să intervină și să-și facă propunerea pentru a reveni la ceea ce s-a indicat. Din câte cunosc, mergeți uh, în mediul rural, în țările uh, Uniunii nu există rețele de reparatori independenți. Dacă aceștia există, există pentru cazuri uh, netehnologice competențele astăzi sunt uh, foarte greu de obținut și ele se află în uh, uh, rețelele legate de constructori. E o piață mică și, așa cum am spus, dat fiind că este o piață mică, trebuie să aplicăm același tip de structuri ca uh, și în alte cazuri, însă există un număr restrâns de tehnicieni uh, bine uh, formați, bine pregătiți din punct de vedere profesional. Există o concurență între aceste rețele, asta în paranteză fie spus, E vorba de rețele care își schimbă distribuitorii, deci concuren- concurența nu intră în opoziție cu securitatea și cred că a spus acest lucru. În practica profesională, în Franța, am constatat că există experți care vin din domeniul auto care își spun punctul de vedere uh, cu privire la echipamente uh, agricole și care ajung uh, la situații și puncte de vedere uh, periculoase. Deci, uh, accesul la informație nu uh, va face persoana să fie competentă dacă aceasta nu a beneficiat și de o formare uh, Uh, profesională uh, specializată. Mulțumesc! Right. Well, thank you very much. Președintele, mulțumesc. Toată lumea a intervenit uh, pentru a doua oră, așa încât domnul Martin o să primească și el încă patru minute pentru uh, remarci de încheiere. Însă vreau să Uh, vă spun că se pare că nu, ați, nu v-ați referit și la uh, propunerea uh, CEMA pentru tractoarele de uh, mare uh, viteză. Credeți că este o idee bună ceea ce s-a propus? Mulțumesc, domnule președinte. Titlul uh, acestei sesiuni uh, se referă la un nivel ridicat de siguranță și de uh, performanță în raport cu mediul al vehiculelor. Nu uh, rezist în totalitate tentației și o să vă spun că vă mulțumesc pentru că ați organizat o astfel de dezbatere cu contribuții interesante vreau să confirm faptul că din perspectiva Comisiei am uh, lucrat uh, și vom continua să lucrăm de aproape cu dumneavoastră pentru a vechea ca performanța din punct de vedere al uh, siguranței și impactului de mediu să fie cât mai ridicată. Vă mulțumesc că, că mi-ați reamintit că tractoarele nu sunt maș, autovehicule. Uh, și o să analizăm acest lucru cu atenție, vă asigur. Excludem uh, tractoarele din uh, directiva privind mașinile și trebuie să ne asigurăm că elementele, cum ar fi siguranța, sunt avute în vedere. Să vă reamintesc obiectivul acestei propuneri. Acesta este de a crea un context care va fi apoi uh, suplimentat de acte delegate concrete, specifice, unde vor fi enumerate cerințele. Sistemul, uh, credem noi, va permite o metodologie adecvată să se uh, adapteze nu numai de uh, evoluțiile tehnologice, dar să se țină seama și de apariția unor necesități noi care impun uh, adaptarea uh, acestor uh, caracteristici. Sunt italian, poate v-ați dat seama după accentul meu. Duminică m-am uitat la unul dintre ziarele din Italia și era un articol interesant în ceea ce privește accidentele care implică tractoare cu date statistice Anul acesta, față de anul trecut, au fost cu 38,3 mai multe accidente care au implicat tractoarele. Deci trebuie să ne asigurăm că aspectele din uh, directiva uh, privind echipamentele, aceste aspecte sunt preluate și în directiva privind uh, tractoarele. Uh, în metodologia noastră de lucru, după cum știți, avem un uh, comitet de reglementare, dar avem și un grup de lucru și propunem să creăm un grup de lucru informal uh, care uh, să se aplece asupra unor aspecte ocupaționale concrete. Și nu în ultimul rând, informația cu, privind, cu privire la reparații și mentenanță, trebuie să subliniez că este important ca legislația să conțină principiul și suntem deschiși ca apoi să definim uh, cât se poate de uh, precis, într-o manieră țintită, măsurile în actele delegate. Uh, ne dăm seama de specificul sectorului tractoarelor, nu o să Uh, preluăm prin copy și paste dispozițiile din legislația privind uh, autovehiculele de călători. Și v-am spus, uh, nu rezist tentației de a discuta temeiul juridic, aceeași, același temei juridic care este uh, fost articolul 95, acum articolul 144, a fost uh, folosit uh, pentru regulamente uh, privind omologarea de tip, obligația de a acorda acces la informația este o obligație care figurează în omologarea de tip. Am, fost, am verificat foarte atent toate elementele cu serviciul juridic, cu colegii de la Digi uh, Competition, nu este intenția noastră să ne atingem de configurația actuală a sistemului de distribuție, dar, așa cum am spus, este important să menținem principiul și să definim uh, uh, măsuri țintite, concrete în actele delegate. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule Martino pentru că ați intervenit în două rânduri și ați discutat aceste probleme. Este mult de făcut și domnul raportorul nostru, domnul Panțeri, uh, are multe lucruri uh, la care să se gândească. Uh, o să-i dau acum posibilitatea să rezume și să menționeze câte ceva despre planurile de viitor în ceea ce vește această propunere. Domnul Panțeri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați fost aici în această după-amiază. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la discuții. Toate aceste contribuții sunt extrem de uh, utile pentru mine în elaborarea acestui raport. Și acum un rezumat rapid. Se pare că există se cunoaște faptul că există un, regula, un regulament uh, care uh, aduce cu sine o armonizare uh, mai accentuată și o mai bună funcționare a pieții interne. Cred că trebuie să fim atenți, nu trebuie să aducem schimbări care să fie coerente cu întregul proiect. Să vă spun acum care este punctul meu de vedere cu privire la uh, mai multe aspecte. Cred că trebuie să lucrăm îndeaproape cu Comisia pentru a vedea uh, care sunt părțile care trebuie preluate. În uh, ceea ce privește calendarul, Am înțeles tot ceea ce s-a spus. Este uh, această suprasarcină legislativă. de care trebuie să ținem cont. Înainte de a merge mai departe, Încercăm uh, să introducem uh, un uh, regulament care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014. În această perspectivă trebuie să vedem dacă putem să aplicăm acest regulament din mers, cum ar fi. Deci există uh, opțiuni să lăsăm uh, o marjă de manevră pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus. O a doua chestiune care a fost discutată, accesul la informațiile cu caracter tehnic. Și în această privință, uh, înțeleg într-adevăr problemele cu care s-ar putea confrunta unele companii. Cred că trebuie să constituim un sistem de garanții care să vină în întâmpinarea cerințelor uh, acestor companii trebuie să ținem uh, cont uh, și de interesele consumatorilor, nu numai de cele ale întreprinderilor de reparații și de mentenanță. Este un capitol important pentru că are consecințe și din punct de vedere al siguranței, siguranței rutiere și siguranței ocupaționale. Trebuie să fim cât se poate de atenți în această privință. Dilerii autorizați trebuie să lucreze în paralel cu dilerii independenți trebuie să facem acest lucru pentru a evita o serie de turbulențe pe piață. Prin urmare, trebuie să facem o evaluare serioasă. Am ascultat ceea ce s-a spus în legătură cu capitolul 16. Personal, uh, consider că trebuie să ne hotărâm dacă îl lăsăm așa cum uh, este sau dacă îl uh, îmbunătățim. Siguranța Cred că uh, aici trebuie să uh, privim lucrurile mai uh, aprofundat. Trebuie să lucrăm pe baza celor spuse în legătură cu articolul din ziarul italian la care s-a referit domnul Martino trebuie să solicităm mai multe reacții în aceste domenii și să ținem cont de aspectul inovării tehnologice împreună cu informațiile conținute în rapoartele tehnice. Ar fi bine să se înființeze o rețea de persoane, de experți pe care i-am putea consulta Asta poate că ar putea fi introdus în regulament. Cu privire la ultimile două uh, aspecte, echipamentele mobile uh, nerutiere, toată lumea este de acord că trebuie să existe reglementări uh, în această privință. Vă sugerez să nu scoatem această categorie din regulament. Poate că ar fi bine să avem o anexă dedicată uh, acestui uh, tip de echipamente. Și apoi, în ceea ce privește vehiculele side-by-side, -side, am sugera introducerea unei noi categorii de vehicule, date fiind cele pe care le-am auzit astăzi. Cred că este un uh, domeniu la care uh, trebuie să uh, avem un punct de vedere mai aprofundat. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră și o să vă spun că este calendarul după acest, această audiere. Pe 14-16 iunie o să analizăm proiectul de raport Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 iulie. Le analizăm între 4 și 6 octombrie, iar uh, votul în plenară va avea loc în noiembrie anul acesta. Avem tot uh, timpul necesar pentru a ne asigura ca tot ceea ce s-a spus uh, la această audiere să fie preluat în raport. Raportul se va face cu contribuția uh, raportorilor uh, din umbră. Și vreau să îi mulțumesc și președintelui pentru contribuția sa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Panțeri. Aplauzele spontane uh, arată uh, cât uh, de mult apreciem uh, ceea ce ați făcut în această comisie. Există însă și un al doilea partener în procesul de codecizie, și anume Consiliul, Consiliul care uh, lucrează la directiva uh, privind uh, tractoarele. Probabil că vor ajunge la o concluzie până în octombrie-noiembrie, de aceea am extins atât de mult uh, calendarul. Nu vrem să îi devansăm uh, foarte mult, trebuie să lucrăm uh, cu Consiliul. Eh, celor care ne-au urmărit pe internet, eh, vă reamintesc că, avem eh, buletinul informativ. Dacă vă logați, o să primiți acest buletin informativ periodic pe internet. Și cine dorește să facă parte dintre prietenii Comisiei privind piața internă poate să semneze acest formular. Sper că veți fi în continuare prietene acestei comisii. Ne reîntâlnim mâine la ora 9. Avem o agendă plină, inclusiv vot de la ora 10, așa încât aștept să ne revedem cu mâine. Vă mulțumesc, la revedere!